Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Stimați colegi, haideți să începem. Ați primit cu toții uh, proiectul de ordine de zi. Există obiecții, propuneri de modificare. Nu, atunci uh, este adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicarea ale președintelui. După cum știți, ședința noastră este transmisă în direct pe internet, așadar aveți grijă ce spuneți pentru, sau ce faceți, pentru că cine știe ce ar putea vedea telespectatorii noștri. Aveți o listă cu scrisorile care au fost transmise. Dacă doriți informații suplimentare, atunci, bineînțeles, secretariatul vă stă la dispoziție. Avem și o delegație din capul verde, cel puțin anunțată. Nu văd pe nimeni în sală, prin urmare îi vom saluta mai târziu. De asemenea, vreau să vă spun că am organizat o delegație în Ucraina. Vroiam să vedem ce anume se întâmplă cu uh, sprijinul macrofinanciar. Era vorba despre 1,2 uh, miliarde de euro și uh, preferințe vamale. Situația din Ucraina este fragilă, în special în ceea ce privește cererea internă. Structura, structural rămâne problema corupției Există deja un birou sau o autoritate nouă a cărei misiune este lupta împotriva corupției. Au fost denumiți o serie de avocați care să se ocupe de problemele de corupție. Sperăm că lucrurile se vor schimba. Am discutat cu responsabilii acestei autorități, cu ministrul uh, pentru comerț și cu siguranță subiectul acesta ne va preocupa în continuare, în special dat fiind faptul că de la 1 ianuarie 2016 uh, acea zonă de liber schimb comprehensivă va intra în vigoare. Vom vedea ce, care va fi uh, reacția Rusiei. De asemenea, am, am semnat uh, facilitatea uh, comercială, tratatul privind facilitățile comerciale, asta ca urmare a deciziilor luate de Parlamentul European, după cum vă amintiți, pe data de 9 septembrie. Am organizat și o delegație la forumul uh, OMC și cu ocazia aceasta am discutat cu colegi din diferite alte state. Am participat și la o dezbatere deschisă pe tema manierei în care funcționează comerțul sau pe tema efectelor comerțului. Am discutat despre aceste teme la Geneva și dați-mi voie să vă spun că până la urmă perspectivele le, întâlnirii ministeriale de la Nairobi nu sunt uh, neapărat uh, pozitive, cel puțin deocamdată. Um, dar haideți acum să trecem la uh, niște subiecte mai uh, vesele și anume discuțiile demarate cu Tunisia pe tema liberului schimb. Iată, Încercăm să ne deschidem în fața Tunisiei, unul dintre statele care au fost în prim plan în timpul primăverii arabe și a cărei evoluții sunt, iată, pozitive. Sperăm că și deciziile luate în ceea ce privește comerțul cu Tunisia vor ajuta la dezvoltarea economică a acestui stat. De asemenea, am stabilit lista ședințelor pentru anul 2016. Uh, Aveți deja acest calendar și vă rog să îl uh, analizați cu atenție. Și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, care merge mână în mână cu negocierile cu Tunisia până la urmă. Purtăm o mulțime de discuții pe tema politicii uh, de, de cooperare și competiție Uniunii Europene. Am avut o serie de discuții pe tema aceasta cu reprezentanții ai uh, OSCE uh, și iată, astăzi îl avem alături de noi și pe președintele Băncii Europene de Investiții, domnul Werner Hoyer, cu care vom discuta despre exact aceeași temă. Dată fiind, uh, dat fiind valul acesta de migranți uh, care reprezintă în momentul de față marea provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană. Deci, dată fiind, dat fiind acest uh, val de imigranți, e important să discutăm și despre dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare pe care Uniunea Europeană trebuie să o acorde statelor din Africa. Este o temă centrală uh, în momentul de față. Eu sunt absolut convins că politica de dezvoltare nu poate să evolueze atâta timp cât nu vom, vom veni cu programe de investiții pentru statele din Africa și din Asia. Investițiile sunt absolut uh, esențiale dacă e ca economia acestor state să se întărească. Pârghia investițiilor europene este, bineînțeles, uh, Banca Europeană de Investiții și uh, cu siguranță domnul președinte al BEI, uh, adică domnul Hoyer, are o mulțime de spus despre subiectul acesta și în calitatea sa actuală, cât și în, dată fiind experiența sa anterioară, să nu uităm că domnia sa a fost în guvernul german responsabil pentru politica de dezvoltare. BEI are un rol central în sprijinirea investițiilor directe străine și, cine știe, poate că are un rol de jucat uh, și în discutarea noi strategii de investiții uh, anunțate ieri de către Comisia Europeană, strategie care ne va fi prezentată astăzi de către doamna comisar Malmström. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, vă mulțumesc că ați venit alături de noi pentru a ne prezenta prioritățile externe ale BEI în ceea ce privește promovarea creșterii economice și în ceea ce privește uh, promovarea IMM-urilor, bineînțeles. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Voi trece la engleză, dacă nu aveți nicio problemă cu asta, dacă sunteți de acord, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația acordată. E prima dată când președintele Bay vine în fața Comisiei INTA și e foarte bine că am primit această invitație, pentru că cu siguranță există domenii în care colaborarea dintre Comisia INTA și Bay ar uh, trebui să fie întărită. În ultimele săptămâni, în ultimele luni, în acest al treilea trimestru al anului 2015, ne-am confruntat cu o serie de evenimente care uh, au început cu uh, summitul pentru dezvoltare de la Addis Abeba, au continuat cu uh, summitul pentru dezvoltare durabilă de la New York, s-a organizat și uh, an, întâlnirea anuală FMI de la Lima și se va ajunge și la întâlnirea COP21 de la Paris din decembrie. Iată, aceasta este secvența de evenimente cu care ne confruntăm, între ghilimele, în momentul de față și e foarte încurajator să vedem că, cel puțin la summitul de la New York, a devenit cât se poate de clar faptul că, cel puțin în contextul ONU, există o viziune comprehensivă, holistică cu privire la provocările cu care ne confruntăm. Există o serie de provocări, de la combaterea sărăciei până la furnizarea de apă potabilă și uh, tratarea apelor uh, uh, uzate. Avem uh, de asemenea uh, problemele legate de protecția mediului înconjurător, eh, etc. Ei bine, până în momentul de față, în contextul ONU, toate aceste teme erau eh, tratate separat. E pentru prima dată când le discutăm împreună și eh, lucrul acesta este încurajator. Asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să uh, Uh, joace un rol important în multe domenii și uh, asistența financiară a Uniunii Europene trebuie să fie pe măsură. Iată de ce ne concentrăm uh, foarte mult pe aceste conferințe. Mai mult decât atât, anul viitor Uniunea Europeană va trebui să regândească mandatul privind creditele externe ale BEI, va trebui să se decidă cum anume se dorește ca BEI să susține și pe viitor uh, activitățile externe ale Uniunii Europene. Este vorba despre aspect, acțiuni externe care, cel puțin unii se tem, că ar putea deveni uh, victime ale programelor de austeritate din Europa ar fi într-adevăr ceva irresponsabil dacă lucrurile acesta se vor întâmpla. Trebuie să continuăm a ne axa nu doar pe problemele interne, ci și pe problemele externe, pentru că uh, tratarea acestor probleme externe este un mare ajutor pentru dezvoltarea internă a Uniunii Europene. Și vă voi da câteva exemple în acest sens, dar mai târziu. În ceea ce privește situația macroeconomică, voi fi foarte subcint aici. Uh, deci în ceea ce privește situația aceasta, am participat la întâlnirea de la Lima. Aspectele macroeconomice sunt importante atât pe plan extern cât și uh, pe plan intern. Vedem o creștere lentă, uh, infl- inflație uh, care rămâne în continuare scăzută, rate ale dobânzii scăzute de asemenea. Toate acestea ar putea fi un potențial, dar din păcate, vedem că la nivelul Uniunii Europene crearea de locuri de muncă rămâne o problemă, asta datorită lipselor de abilități, datorită tendințelor demografice, uh, etc. În continuare, o serie de piețe ale Uniunii Europene par a fi uh, periclitate, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm a lucra asupra pieței interne care încă nu a fost atinsă. Uniunea Europeană trebuie să susțină creșterea, coeziunea și să reducă vulnerabilitatea la șocuri. Pentru asta avem nevoie de o uniune uh, funcțională a piețelor de capital. Lucrurile au început, uh, lucrările au început deja pe tema aceasta. De asemenea, e nevoie de investiții în rețelele de transport, energie. De asemenea, trebuie sprijinită um, infrastructura și uh, ticurile. E nevoie de măsuri pentru sprijinirea cererii și creșterii interne. Ei bine, to- toți acești factori au dus la crearea planului Juncker până la urmă. Planul Juncker se baza, baza, se baza pe recunoașterea faptului că de 8 ani de zile încoace avem o reducere a investițiilor în uh, Uniunea Europeană. O scădere cu 20% din 2007 uh, încoace și tendința rămâne constantă. Vă dați seama că uh, lipsa de investiții are un efect negativ asupra capitalului disponibil. Situația se complică și datorită faptului că, iată, de vreo 20 de ani încoace, există un decalaj când vine vorba despre activitățile novatoare la nivel european. Cheltuielile noastre pentru uh, cercetare, dezvoltare și chiar uh, educație ajunge la uh, cote foarte, foarte reduse în comparație cu competitorii noștri din America Latina, America de Nord și uh, Asia. Toți acești factori duc, bineînțeles, la erodarea competitivității europene uh, contra, pe care trebuie să o contracarăm. BEI și fondul de investiții uh, al Uniunii Europene, bineînțeles, este, sunt active în aceste domenii. Încercăm să promovăm investiții care se ducă la creștere, competitivitate și uh, coeziune. Știți prea bine, capitalul BEI a crescut cu trei ani în urmă. A fost prima creștere acordată. Prin urmare, am avut ocazia de a testa instrumentele pe care acum le aplicăm în contextul planului Juncker. În momentul în care a început această aventură legată de creșterea de capital, noi a trebuit să promitem că vom avea investiții de 180 de milioane de euro în decurs de, uh, de 3 ani în Europa. Era vorba despre 180 de miliarde. Deci această, uh, acest prag era cel pe care trebuia să-l atingem în um, în uh, decursul a trei ani, dar deja am reușit să obținem acest, să atingem acest prag. Iată, instrumentele noastre funcționează și asta ne face să credem că instrumentele planului Juncker vor funcționa de asemenea, chiar dacă aceste instrumente vor uh, avea drept țintă alte domenii decât cele pe care ne axăm noi. Acum trecând la politicile externe, uh, fondurile adiționale de la EFSI sunt uh, utilizate în special în uh, cele 28 de state membre. Dar asta nu înseamnă că ne retragem de pe firmamentul uh, politicii internaționale. De mult timp încoace, BEI investe- investește în infrastructură, uh, măsuri uh, privind mediul uh, înconjurător în restul lumii. 7 miliarde uh, de euro au fost investite anul uh, trecut uh, în vecinătatea Uniunii Europene, Tunisia, Asia, uh, America Latină și statele ACP. o sumă considerabilă în ce privește susținerea pentru politica noastră externă și probabil că vom extinde probabil peste 10% și pentru țări non-UE în anul următor. Și, cinstit vorbind, sper că vom ne vom bucura și de sprijinul dumneavoastră aici, pentru că limitările activității băncii în afara granițelor Uniunii Europene, la aproximativ 10% din volumul de afaceri, nu mai este uh, posibil de suportat pe viitor, pentru că avem întârziere față de partenerii noștri. Când, când e vorba de acțiune în domeniul climei, migrației, <clears throat> obiective de dezvoltare durabilă, Gândiți-vă la fiecare vizită președintelui Tusk sau Juncker sau doamnei Mogherini, um, un partener din afara Uniunii Europene. Când se întorc, ei promit colaborarea Uniunii Europene și promisiunile se opresc la ușa băncii. De aceea trebuie să ne bucurăm de susținerea dumneavoastră pentru a avea un mandat extern mai solid și să fim cât mai activi posibil pentru a, măcar a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele de climă și obiectivele noastre comerciale principale. Asta aduce beneficii Uniunii, însă și pentru energie, acțiuni cu țările vecinate. Noi susținem securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii, investind în infrastructură și uh, încurajăm și țările terțe de a ne adopta acquis și standardele cu investiții în întreaga lume pentru a avea un rol uh, de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și prin susținerea investițiilor străine, prin împrumuturi uh, unei largi rețele, vom um, impulsiona competitivitatea europeană <clears throat> și vom furniza și vom fi și de interes economic pentru alți parteneri în Lima în această săptămână, în cursul acestei săptămâni și în cursul reuniunii Băncii Mondiale. Climatul a fost principala chestiune pe uh, ordinea de zi și am apreci... s-a apreciat și că banca noastră este în avangardă când e vorba de finanțarea proiectelor de climă. Probabil că vom finanța și pe viitor, uh, așa cum am făcut-o până acum nu mai puțin de 25% din volumul nostru de afaceri în domeniul climei și proiecte legate de climă și când e vorba de activități în afara Uniunii Europene, am anunțat că vom crește acest prag până la 35% până în 2020. Deci suntem într-adevăr în avangardă când e vorba de finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice pe plan mondial. Însă asta trebuie să fie sprijinit de fapte, de acțiune și de aceea avem nevoie și de susținerea dumneavoastră. Dați-mi voie să mă concentrez uh, un moment asupra acestor puncte. O, un set de produse pentru IMM-uri, pentru a susține internaționalizarea companiilor, inclusiv în relațiile cu țări terțe. BEI, de asemenea, poate uh, furniza finanțare pe termen lung în țările, uh, pentru prezența europeană în uh, țări partenere și pentru a susține accesul la finanțare a IMM-urilor din Uniunea Europeană care uh, investesc în uh, regiuni străine. Un exemplu al susținerii noastre la adresa internaționalizării afacerilor europene e un parteneriat semnat cu Inter-American Development Bank în octombrie 2014. Cele două instituții uh, au uh, înființat o facilitate de împrumut până la 500 de milioane de dolari uh, Uh, pentru proiecte în țările din America Latină și uh, de la Marea Caraibelor și, și pentru uh, IMM-uri din Uniunea Europeană care să-și dorească să investească în aceste regiuni. După cum am menționat în introducere, susținerea pentru vecinătatea noastră este una foarte importantă pentru Europa și nu e momentul să abandonăm uh, <laughs> țările din vecinătate. Iată ce se întâmplă cu criza refugiaților. Suntem strânși, strâns legați cu vecinii noștri și e important să avem o abordare globală. Am mai vorbit despre asta însă. Uh, pacea și prosperitatea în vecinătatea noastră imediată mm, sunt o cerință pentru propria noastră bunăstare. De aceea vrei acordă atenție deosebită integrării europene, celor în situație de preaderare, să ai mandatul nostru primar, sigur, sunt investițiile care sunt cele mai importante pentru noi. În același timp, evenimentele tragice din Siria, Ucraina, efectul destabilizator al acestor întreaga regiune ne reamintesc de cât de volatilă este regiunea, dar ideea este că oricare ar fi situația, E nevoie de investiții uriașe în întreaga regiune, e nevoie de eforturi de reconstrucție pentru că aceste țări să fie din nou funcționale și noi încercăm să venim cu un răspuns la noile realități economice și politice. Noi am uh, furnizat mai mult de jumătate din susținerea financiară a Uniunii Europene în aceste regiuni pentru crearea de locuri de muncă, pentru re- dez- uh, uh, reclădirea acestor țări în ultimii zeci de ani uh, uh, și apoi în uh, mod mai recent, dar la fel de important, do, vorbim de 2,1 miliarde de euro în 2014 și 1,4 miliarde de euro care se prevăd că vor fi investiți în acest an pentru țările din Orientul Mijlociu. Apoi vorbim și de Ucraina, Moldova și Georgia care au semnat acordul de asociere cu UE, care includ și implementarea, implementarea acordurilor uh, de uh, liber schimb și noi am dezvoltat o facilitate de investiție cu instrumente pentru ca să ne asigurăm că acest uh, tratat este și, într-adevăr, pus în practică, cu instrumente care să vină în sprijinul IMM-urilor și micro-întreprinderilor pentru a ne gândi la nevoile piețelor din aceste țări, pentru îndepărtarea barierelor și pentru crearea condițiilor ca imm din aceste țări să se alinieze la standardele europene. Ucraina probabil că va fi cel mai important beneficiar al programelor BEI în susținerea punerea în aplicare a acordului de liber schimb și vom, uh, ne vom dubla ajutorul financiar față de Ucraina până la 3 miliarde de euro până în, de 2000, până în anul 2016 în cadrul pachetului de susținere UE și vă pot spune că am semnat cu președintele uh, Băncii Mondiale un acord la Lima ca să susținem și uh, Ucraina pentru a cumpăra gaz. Bun, aici nu e foarte ușor. Uh, Ni s-a spus că în curând va veni frigul în Ucraina, pentru că rezerva de gaze a Ucrainei mai, uh, poate să le asigure încălzirea doar până la jumătatea lui ianuarie și am, trebuit să vedem ce facem. Banca, sigur, face parte din tratatele Uniunii Europene și am văzut că nu, ne, nu ni se permite să finanțăm uh, cumpărarea gazului, pentru că noi avem proiecte definite foarte clar, deci uh, am găsit o soluție, cred eu, creativă. Am văzut că Banca Mondială are capacitatea de a ajuta Ucraina ca să financeze uh, cumpărarea gazului, ca să nu se oprească încălzirea în ianuarie. Pe de altă parte, Banca Mondială are uh, toate proiectele planificate deja ocupate în Ucraina, deci uh, ce am făcut e că am luat garanții de la programele Băncii Mondiale. Deci am făcut un acord cu Banca Mondială ca să putem să finanțăm aceste achiziții de gaze. Iată un exemplu constructiv uh, cu cooperarea, de cooperare cu alte instituții financiare pe plan mondial. Iată, în acest caz cu Banca Mondială. Mă voi opri aici, dacă îmi permiteți, însă uh, încă câteva cuvinte în încheiere despre China și Banca de Investiții în Infrastructură Asiatică. Sigur că noi trebuie să jucăm un rol și în relațiile Uniunii Europene cu China, mai ales după dialogul la nivel înalt pe, domeni, pe teme economice de acum două săptămâni la Beijing. După cum știți, atât UE uh, și China au dat un uh, semnal de angajament de a susține sinergiile în, cu, cu inițiativele băncii din China. Deja în iunie am avut un summit la Bruxelles. China a venit prima țară non-UE care și-a anunțat dorința de a contribui la planul nostru de investiții și să facem un grup comun pentru a avea o cooperare sporită pe tot, tot, ce, tot ceea ce înseamnă investiții plus o rețea de conectivitate uh, noi vom uh, fi un partener esențial în uh, astfel de inițiative. În plus, la cererea autorităților chineze și altora, noi uh, furnizăm experți pentru proiecte de infrastructură, de infrastructură și finanțarea infrastructurilor ale băncii respective din China. Și apoi în operațiuni care trebuie să fie transparente și lucrăm uh, cu consultanții chinezi în domenii cum ar fi responsabilitate socială, de mediu și așa mai departe și după ce banca va fi uh, funcțională pe deplin, uh, vom face un schimb de experți, uh, de mm, bune practici și e avantajos ca încă de la început să ajutăm pe chinezi să dezvolte această bancă uh, într-un mod compatibil cu regulile și standardele noastre, când e vorba de uh, achiziții, uh, criterii sociale, criterii de mediu, etc. Deci pregătim un parteneriat cu această bancă. Relația noastră va fi foarte vizibilă, precum va fi și banca aceasta în curând. Mă opresc aici și acum, cu plăcere, vă stau la dispoziție dacă aveți uh, întrebări și dacă nu pot, atunci vă promit că vă voi furniza uh, răspunsuri în scris uh, mult mai detaliate. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot, Mr. Hoyer. Uh, Mulțumim, domnule Hoyer. Da, a fost o prezentare foarte exhaustivă uh, a unei activități foarte importante. Să vedem, din partea PP-ului, cine ia cuvântul, în primul rând? Domnul Caspari. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hoyer, pentru prezența dumneavoastră aici astăzi. Două întrebări concrete. În primul rând, vorbeați despre finanțarea IMM-urilor. Parlamentul își dorește ca acest subiect să fie inclus mai bine în negocierile internaționale, negocierile comerciale. Care sunt experiențele noastre practice? Care sunt serviciile pe care le oferiți în domeniul acesta? Oare ar fi bine să venim cu măsuri legislative care să vă ajute sau uh, e suficient doar de o reorganizare a BEI pentru ca sprijinul acordat imemorilor să crească? Asta în primul rând. În al doilea rând, vorbim uh, despre mecanismele de protejare a investițiilor noi aici la Parlamentul European. Se pune întrebarea cum anume pot fi securitizate, garantate investițiile în, în cadrul negocierilor internaționale. Vreau să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră. Considerați că negocierile pe care le purtăm uh, practic reprezintă un impediment pentru creditele pe care le oferiți dumneavoastră clienților? Mulțumim, doamna Darling. Mulțumim, Mulțumesc și vă mulțumesc și eu că sunteți prezent în dimineața asta alături de noi și vreau să vă felicit uh, pentru recunoașterea că provocările cu care ne confruntăm sunt cumva mai mari decât capacitățile de a reacționa și trebuie să ținem cont de asta. Există o tendință să încărcăm totul pe umerii bei și nu ne gândim uh, cât se acumulează această povară până la urmă. Însă aș vrea să mă refer doar la un subiect destul de general, ca să vedem ce părere aveți dumneavoastră. E vorba de importanța unor criterii de dezvoltare durabilă și criterii sociale pe care le avem noi și trebuie să le facem respectate, mai ales în relație cu țările ACP. Avem acorduri de parteneriat cu diverse regiuni africane și ar fi interesant de știut pentru că 15% din uh, finanțarea externă provine de la BEI și este utilizată în țările ACP. Să vedem cum poate BEI să devină un partener mai puternic pentru a susține dimensiunea dezvoltării durabile a celor acorduri de parteneriat și economice. Și din experiența noastră, cum credeți că funcționează în practică acele criterii pentru a, a fi aplicate la proiecte, pentru a selecta activitățile de împrumut și, până la urmă, Uh, legându-mă de ce a spus domnul Caspari, și anume IMM-urile, cum putem oare să ne ocupăm mai bine de integrarea migranților, pentru că și ei joacă un rol crucial. Mulțumesc acum Helmut Scholz din partea uh, GUE. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hoyer, pentru faptul că, iată, ați vorbit despre, deschis despre temele cu care vă confruntați în momentul de față. Trei uh, întrebări acum. Ați vorbit despre politica europeană de vecinătate și rolul BEI în, în contextul acesta. Am fost la Kiev și uh, ne-am uh, întâlnit și cu ombudsmanul uh, comercial, pe teme comerciale din Ucraina. Este o autoritate independentă care, conform Constituției, uh, este responsabilă pentru deschiderea uh, Ucrainei în fața companiilor mici și mijlocii, interne și externe. Programul este finanțat, din câte știu eu, și de către BEI. Vreau să vă întreb în ce măsură criteriile sunt, merg mână în mână cu, ă, stabilite, merg mână în mână cu ă, toate reformele care trebuie să fie implementate în Ucraina. Vreau să vă întreb dacă evaluați aceste reforme doar din perspectiva efectelor economice uh, sau și din uh, perspectiva efectelor sociale pe care acestea, aceste reforme le au. Pentru că am înțeles că există mari îngrijorări din acest punct de vedere, din perspectiva socială. A doua întrebare. Volkswagen. Bay a acordat un uh, împrumut de 4 miliarde de euro acestei companii. Am înțeles că BEI nu va solicita rambursarea acestor uh, credite. Vreau să vă întreb cum anume justificați această decizie. Oare uh, încurajați compania să uh, vină cu uh, măsuri noi care, cel puțin pe termen lung, să asigure rambursarea acestui uh, credit sau renunțați complet la solicitarea banilor? După aceea, a treia întrebare. Am adoptat o rezoluție săptămâna trecută pe tema Azerbaijanului. În rezoluția noastră cerem uh, Comisiei să sisteze orice fel de asistență economică oferită acestui stat, orice fel de uh, asistență care nu are nimic de a face cu protejarea drepturilor omului. Sistarea finanțărilor trebuie să fie decisă atâta timp cât uh, situația activiștilor uh, pentru drepturile omului din Azerbaijan nu se îmbunătățește. Care este poziția BEI pe tema aceasta? Care sunt evaluările pe care le faceți pe marginea diferitelor uh, domenii de acolo? Doamna Mosca. Mulțumesc și vă mulțumesc desigur pentru prezentul noastră alături de aici. Am apreciat uh, menționarea unei mai mari coordonări cu alte cu celelalte politici și cu activitatea celorlalte instituții europene pentru o mai mare coerență în ce privește drepturile omului, în ce privește educația și stabilitatea democratică în țările cu care avem uh, legături diplomatice. În primul rând, aș dori să vă întreb în general tot ceea ce a spus în legătură cu presiunea la care suntem noi supuși atât în ce privește emigrația, atât în ce privește schimbările climatice, cu întâlnirile importante care ne așteaptă, deci nevoia de a avea o strategie tot mai puternică și pe continentul african. Deci vă întreb și mă întreb ce strategie am putea avea pentru, ca să vă implicați mai mult pentru a susține și alte țări, nu doar cele care până acum au un rol uh, totuși din ce în ce mai important pentru ca partener ca să contribuie la soluționarea acestor mari probleme. În al doilea rând, Yemen era unul din uh, țările partenere, parteneriatul de la Deauville, dar uh, vă întreb acum, în ce etapă ne aflăm în legătură cu relațiile cu această țară? Cum cooperați cu această țară? În lumina situației sale actuale. Okay, now I have two further requests and... Există două solicitări, după care am să închid trei. După care închid lista, pentru că altfel nu mai apucăm să privim răspunsuri. Am de Secunes, mulțumesc, domnule președinte, o întrebare rapidă privind criteriile. Ne putem imagina că Banca Europeană de Investiții ar trebui să ia în calcul interesele europene, interesele europenilor. Mi-aduc aminte cum s-au finanțat panourile fotovoltaice din China, de exemplu, care au ridicat întrebări de întreb... semne de întrebare. Piața europeană a fost inundată de aceste panouri finanțate de Banca Europeană de Investiții, dar care au distrus piața noastră. Mă întreb cum poate fi vorba de o coerență și de criterii în politica băncii. Domnul Borelli, mulțumesc domnule președinte. Vroiam doar să subliniez chestiunea legalității și a transparenței, care este un reper de referință atunci când discutăm de investiții de genul făcute de Banca Europeană de Investiții există o serie de lacune aici, mai ales dacă ne uităm la faptul că suntem într-o etapă istorică, cu adevărat. E nevoie de transparență și e nevoie de respect pentru reguli. Transparența înseamnă că cetățenii trebuie să poată ști clar care este rolul Băncii Europene de Investiții și dacă trebuie să fie informații directe specifice pentru cetățeni. Mă întreb ce mecanisme ați creat dumneavoastră pentru a monitoriza legalitatea acelor filme care primesc finanțarea de la dumneavoastră, ce fel de măsuri de control aveți în relația cu aceste companii. E important și într-o această etapă delicată Trebuie ca multinaționalele să fie controlate, trebuie să ne asigurăm că investițiile pe care le facem nu promovează firme care au probleme juridice sau care nu sunt transparențe. Domnul Ferro. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim domnului președinte al Băncii Europene de Investiții care a venit să discute cu noi. Eh, aveam o întrebare privind dosarele de, menționate de dânsul, Ucraina, Africa. În primul rând, Ucraina. Astăzi, piețele europene sunt afectate de tratatul de liber schimb, dar orice tratat de liber schimb pe care l-am avut până acum, ca gen cele cu Moldova, Georgia, Canada, Mercosur și acum iată avem unul cu, Moldo- cu Ucraina. Rațiunile sunt aici în principal politico-economice. Dar astăzi ni se propune costuri de producție cu 25-40% sub cele europene. Mă gândesc că, că piața agricolă din Europa ar avea de suferit în acest caz. În ceea ce privește migrația, celălalt dosar, Problema aici, sigur, în primul rând este războiul care duce la foametele și la migrație. În opinia mea, trebuie să vedem lucrurile în interrelația lor. Avem imigranți, în primul rând, economici. N-ar trebui, prin urmare, să se încurajeze în Europa investiții pentru a gira această criză. În ceea ce privește Africa, pe ce criterii alegeți proiectele pe care le finanțați pentru a vă asigura că nu finanțați multinaționale care, de fapt, vor să facă profit și nu să asigure dezvoltarea locală? Trebuie să ne asigurăm că Banca Europeană, la rândul ei, nu va fi complice la jefuirea resurselor naturale. Apoi, planul Juncker. E nevoie de mai multă vizibilitate, domnule președinte, în acest sens. Am impresia că în prezent nu, lucrurile nu sunt foarte clare când e vorba de selectarea proiectelor, când e vorba de ideile pe care banca dorească să, dorește să le sprijine. Ne puteți spune ceva despre proiectele viitoare, dincolo de cel cu Ucraina pe care l-ați menționat? Există alte piste pe care doriți să le urmați? Mulțumesc! Vă mulțumesc, Vă mulțumesc pentru întrebări. Dați-mi și mie voie să pun niște întrebări. Spuneați că 10% din bugetul dumneavoastră este acordat uh, statelor din afara Uniunii Europene. Spuneați că e o prea mică parte din buget. Cât anume v-ați dori? În al doilea rând, se discută acum despre un nou regim al politicilor de investiții. Uh, Uh, sustenabilitatea, durabilitatea, uh, respectarea drepturilor omului uh, sunt noi criterii pe care ar trebui să se bazeze investițiile. Doamna comisar va veni în fața noastră astăzi pentru a ne explica care este noua strategie a Uniunii Europene pe tema competiției și comerțului internațional. Vreau să vă întreb dacă există vreun cadru in internațional în care se depun acum eforturi pentru crearea unui astfel de regim. Vă mulțumesc, spune domnul uh, Hoyer. Trebuie să aveți răbdare. Voi încerca să răspund uh, la întrebări. Nu voi putea răspunde la toate întrebările adresate. Uh, pentru unele voi, vă voi transmite răspunsurile în scris, pentru că în momentul de față nu dețin toate datele. Uh, Spre exemplu, Azerbaijanul. Există puține activități pe care le avem noi cu Azerbaijanul, dar în zilele acestea un vicepreședinte al BEI s-a deplasat în acest stat. Încă nu am primit briefing-ul din partea lui, deci odată cu uh, primirea acestor date vă voi putea răspunde la întrebare. Nu putem fi prezenți peste tot cu 10% din volumul de afaceri în prezent, suntem a patra bancă de dezvoltare ca dimensiune în, euro, în lume. Asta nu e puțin lucru. Noi suntem, în primul rând, o bancă de investiții, așa spune și numele nostru, Banca Europeană de Investiții. Și adesea, de multe ori, trebuie să explici politicienilor de rang înalt că noi suntem o bancă, noi împrumutăm bani și vrem împrumut. Și vrem împrumut cu dobândă. Pentru că dobânda merge practic la contribuabili europeni. Niciun cent pe care îl împrumutăm noi nu vine de la bugetele statelor membre, vine de pe piețele de capital. Noi finanțăm totul de pe piețele de capital. În fiecare an noi împrumutăm undeva la 60-90 de miliarde pe piața internațională de capital. Asta presupune încrederea investitorilor în proiectele pe care le finanțăm, pentru că altfel nu ne dau banii. Și aceasta, practic, ne garantează că evităm proiectele inutile. Investiții n ar pedepsi imediat. Gândiți ce vreți despre agențiile de rating, dar ele există și se uită la aceste lucruri. Și se uită încă de aproape. chestiunea IMM-urilor este deosebit de relevantă pentru noi. În 2014, BEI a avut 280 de mii de noi IMM-uri care au devenit clienți ai BEI. Un număr enorm. Noi suntem uh, o bancă relativ uh, uh, flexibilă, Uh, cu, care are un alt uh, model de afaceri decât Banca Mondială. Ei, dată fiind flexibilitatea noastră, ajutorul oferit IMM-urilor se face doar prin băncile parteneri sau prin uh, fondul de investiții. Prin urmare, totul ține de relațiile și colaborarea noastră cu băncile parteneri Asistența pe care o putem oferi IMM-urilor este oarecum limitată uh, și se concentrează pe sistemul uh, pus în aplicare de către băncile comerciale cu care, cu care suntem uh, în colaborare. Uh, noi oferim creditare prin liniile de creditare ale respectivelor bănci și oferim a, um, consiliere. Consiliere de care până la urmă IMM-urile au nevoie, în special în momentul în care încep să se adreseze și altor bănci, uh, piețe, îmi cer scuze, decât uh, piața europeană. Deci încercăm să sprijinim uh, și să oferim consiliere diferitelor uh, Uh, camerele de comerț uh, sau asociații de IMM-uri. Acum, care ar fi uh, propunerile mele sau care ar fi recomandările mele în ceea ce privește actele legislative, mă, sunt oarecum depășit de, de situație sau de întrebarea dumneavoastră. Uh, Într-adevăr, există multe obiective care intră în coliziune uh, unele cu celelalte. Uh, și aici revin la întrebarea doamnei de Sarnes cu privire la acele panouri fotovoltaice. Există într-adevăr obiective climatice, dar și obiective economice și astea se bat cap în cap. Și tocmai de aceea e nevoie de noul cadru pe care îl va prezenta Comisia Europeană și îl va prezenta comisia, uh, comisarul Malmström în fața dumneavoastră astăzi. E important să avem discuții, e important să avem uh, colaborare cu state precum uh, China și alte puteri pe plan mondial. Avem nevoie de o protecție a investițiilor valori, investiții care în același timp să, să fie profitabile din toate punctele de vedere, să respecte toate, toți factorii pe care îi avem în vedere. În ceea ce privește uh, standardele cu privire la uh, Uh, obiectivele de dezvoltare uh, durabilă. Suntem foarte transparenți pe tema aceasta. Pe site-ul nostru web veți vedea criteriile pe care le-am stabilit, iar criteriile acestea nu trebuie să fie lipsite de substanță. Trebuie să devină palpabile, să, să fie implementate în, uh, în realitate. Și tocmai de aceea important cu BEI este tocmai uh, analizarea uh, creditelor. Noi monitorizăm proiectele pe care le credităm. Le monitorizăm până la capăt. Nu e suficient să bifezi niște standarde uh, de mediu sau sociale într-un contract de împrumut. Uh, e important ca acestea să se transforme în realitate. Întrebarea domnului uh, Scholz cu privire la Volkswagen este foarte relevantă în, context, uh, în contextul acesta. Dar dați-mi voie să vă spun de la bun început că nu știu de unde aveți aceste cifre. Nu s-a luat niciun fel de decizie la nivelul BEI cu privire la Volkswagen. Există doar o singură declarație clară și o repet. avem o relație de durată cu Volkswagen, o relație de succes. Volkswagen este un campion al industriei autovehiculor din Europa și noi colaborăm cu ei pe baza propunerilor de proiecte pe care ne le-au trimis. Sigur, suntem extrem de dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat, pentru că, evident, și o parte a împrumuturilor noastre, posibil, nu e dovedit, dar posibil, au folosit în scopuri uh, care nu respectă obiectele, obiectivele de protecția mediului pe care ni le-am impus. O să verificăm și o să redactăm un raport ale cărui concluzii vor fi complet transparente. Volkswagen trebuie să recunoască că pentru o bancă atât de implicată în măsurile ecologice este important ca un client să înțeleagă că trebuie să respecte angajamentele asumate la semnarea unui împrumut. Asta se aplică Volkswagen și tuturor celorlalți parteneri ai noștri și am discutat asta cu noi lideri ai companiei Volkswagen de altfel. În ceea ce privește chestiunea transparenței, și a pașilor următori, pe criterii sociale, de mediu și mai departe, în materie de transparență, cred că suntem pe primul loc în lumea financiară, în lumea băncilor. Pentru că, practic, noi dăm socoteală instituțiile europene, OLAF, Curtea de Conturi, Ombudsmanul european și, de asemenea, relația noastră este permanent întărită. Sigur, de fiecare dată ne ajută când ni se spune să facem lucrurile mai bine, dar nu uitați că aceste criterii pe care noi le aplicăm la acordarea unui prumut sunt perfect vizibile pe site-ul băncii. Dacă nu le găsiți, întrebați-mă pe mine, vă trimit eu datele respective. S-au pus o serie de întrebări privind partenerii externi. Noi suntem în serviciul Uniunii Europene. Noi suntem Banca Uniunii Europene. Suntem Banca UE. Funcționăm în baza tratatului care, de la tratatul de la Roma încoace, spune că trebuie să contribuim la realizarea pieței interne. și suntem acolo pentru a atenua discrepanțele în materie de dezvoltare dintre diferitele zonele Europei. Asta trebuie să facem noi, coeziune și convergență, obiectivele noastre principale. Dincolo de asta, uh, activitatea noastră este reglementată de deciziile Consiliului. Da, Consiliul ne spune că trebuie să consolidăm relația cu un partener strategic al Uniunii Europene, trebuie să ascultăm. Nu suntem peste tot, nu vrem să fim peste tot, uh, Însă este vorba de un exercițiu transparent. Apoi, în ceea ce privește Yemenul, am participat la dialogul de la Lima, o experiență tulburătoare. Trebuie să vă spun că, într-adevăr, multe state membre fac eforturi considerabile, însă De Vil nu ne-a adus ce doream, mai ales în cazul Yemenului. În capacitatea mea de, de ministru german, care era răspunzător și de relația cu Yemenul, în guvernul de la Bonn, trebuie să vă spun că și a, experiența acestui dialog a fost deosebit de tulburătoare. O relație extrem, extrem de delicată în acea regiune. Ceea ce privește Africa, dați-mi voie să contextualizez puțin lucrurile. Noi avem o abordare holistică de la climă, dezvoltare economică, împrovizionare cu apă, electricitate și așa mai departe. Acestea vor duce la o mobilizare unor fonduri considerabile, mai mari. Și dacă mă uit la bugetele naționale, de exemplu, de statelor membre, îmi dau seama că problemele, provocările prezentate de infrastructura europeană, broadband, centre de date, uh, linii de transmisie sau în afara Uniunii Europene, mai ales când e vorba de Africa și de alte părți ale lumii în curs de dezvoltare, toate aceste provocări își pot găsi răspunsul doar prin mobilizarea capitalului privat. Un uh, coleg al meu la conferința băncilor mi-a spus că dezvoltarea practic vine în întâmpinarea activității noastre, pentru că instrumentele utilizate de Banca Europeană de Investiții uh, vor fi importante tocmai în obținerea de fonduri de pe piața privată de capital. În loc să se bage bani în subvenții, banii respectiv intră în mecanisme de garantare și se folosesc ca factor de multiplicare pentru mobilizarea fondurilor private. Și de asta e nevoie în Uniunea Europeană, dar și în afara ei. Și dacă funcționează acest demers, va fi nevoie de o schimbare de paradigmă și în materie de politici de dezvoltare. Nu e o chestiune doar de politică socială aici, e o chestiune de politică de dezvoltare care trebuie să se bazeze pe crearea de locuri de muncă, pe dezvoltarea dimensiunii inovație și pe creștere. Și de aceea cred că trebuie să fim curajoși și să concepem noi politici de dezvoltare și noi politici pentru relațiile externe. Am încercat, domnule președinte, să răspund cât am putut de bine. Dacă au rămas lucruri la care n-am răspuns, colegii mei au notat și o să vă trimitem răspunsuri mai detaliate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Hoyer. Cred că a fost uh, o discuție importantă pentru comisia noastră strategiile de investiții, nevoia de a sprijini investițiile și dezvoltarea în vecinătatea noastră și în alte țări. Vă mulțumim și sper să ne revedem curând. Hallo, gut. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen gleich. Stimați colegi, continuăm. Trecem acum la vot. Votăm tare, tare repede, pentru că văd că, iată, doamna comisar, pe care o salut, ni s-a alăturat deja. Dar avem acest vot pe care trebuie să-l uh, terminăm uh, repede, repede. Este vorba de punctul 5 de pe ordinea de zi. Înainte însă de a trece la vot, uh, dați-mi voie să salut o delegație din Capul Verde, din insulele Capului Verde. Știți prea bine, aceste insule uh, sunt uh, incluse în parteneriatul nostru cu uh, Africa de Vest. Prin urmare, vom mai discuta cu reprezentanții din această zonă și vă urăm bun venit la comisia noastră. Intervenție fără microfon. Good. Then come wir Abstimmung. Bun, trecem la vot acum. Este vorba despre pregătirea conferinței ministeriale a OMC de la Nairobi. raportorii, domnul Salba și cu mine, am uh, venit cu această listă de vot, am reușit să ajungem la amendamente de compromis și le vom vota astăzi. Dar mai întâi de toate, un test. Haideți să vedem dacă funcționează cartelele de vot. Votul este deschis. A votat toată lumea. Văd că nu. Lipsește un vot sau o persoană nu vrea să voteze. Închidem votul. Bine, totul funcționează. 40 de cartele au fost folosite. Compromis? Eh, Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Deci, votul s-a deschis la amendamentul 18. Votul s-a închis. Respins. Trecem la 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Votăm amendamentul 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă. Încă o dată, ridicați cu toții mâinile, vă rog. 44 pentru, împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 45 pentru, verificăm, bine, verificăm votul la amendamentul 44. Votul s-a deschis. Abstimmung. Votul s-a închis. Respins. 45 acum pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm votul la 48. Votul s-a deschis. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abținerii respins. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm votul la amendamentul 68, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 și 71 identice pentru. A. Am uitat de compromisul 9. L-am, l-am scăpat complet din vedere. Pentru compromisul 9. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 2 pentru. Deci, amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cu amendament oral pe care îl găsiți în lista dumneavoastră. Deci cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 este caduc. Amendamentul de compromis 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Und die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Mulțumesc. Iată. Acum avem și noi o poziție vis-a-vis -vis de conferința ministerială care va avea loc la Nairobi în decembrie. Vom merge cu acest raport în uh, plen, dar cred că bazele sunt bune. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la un uh, punct uh, foarte important de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 6, prezentarea noii strategii privind comerț, comerțul a Comisiei Europene. Mă bucur tare mult, după cum v-am spus deja, să avem în, alături de noi pe doamna comisar Malmström, care va prezenta această viitoare strategie a Uniunii Europene privind comerțul. Iată, la un an după începerea mandatului uh, noii Comisii Europene, este momentul să vedem ce am făcut în trecut în ceea ce privește comerțul și ceea ce trebuie să facem pe viitor, date fiind uh, provocările cu care ne confruntăm. Avem de-a face cu o lume din ce în ce mai globalizată, cu rețele din ce în ce mai uh, solide, care necesită până la urmă o reglementare globală. Se pare că 25% dintre locurile de muncă depind de aceste rețele globalizate. Și mai avem și acest val de refugiați, uh, de refugiați care uh, reprezintă o mare provocare pentru Uniunea Europeană. Toate aceste argumente dovedesc necesitatea reorientării strategiei Uniunii Europene privind uh, comerțul. E nevoie în acest context să creem un echilibru perfect între comerțul liber și comerțul echitabil. Asta cu atât mai mult cu cât s-au purtat tot felul de dezbateri uh, contradictorii privind politica comercială în statele membre. E clar, iată, că politica comercială este un, o temă de mare interes pentru opinia publică și uh, trebuie să ne asigurăm că ne bucurăm de încrederea cetățenilor în ceea ce privește strategiile noastre uh, viitoare. De această, uh, de ace, din acest motiv, redefinirea politicii comerciale era într-adevăr necesară și mă bucur că ați venit alături de noi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. Iată, cam la un an după începerea mandatului, am posibilitatea de a vă prezenta această nouă strategie pentru comerț, comerțul pentru toți, ideea este ca noua politică să fie una mai responsabilă pentru a aduce beneficii unui maximum de indivizi, consumatori, angajați, IMM-uri și alte companii și, de asemenea, avantaje pentru cei din țările mai sărace nu doar pentru cetățenii UE. Am uh, avut o serie de consultări pe marginea noi politici comerciale. Am avut întâlnire aici în iulie, înainte vacației de vară. Am auzit părerile colegilor dumneavoastră și aștept cu nerăbdare, sigur, să aud ce o să aveți să-mi spuneți și astăzi. Am să prezint această politică și statelor membre. Vom avea o diere în noiembrie unde putem discuta aspecte mai de detaliu. Dezbaterea pe marginea schimburilor comerciale în Europa a fost extrem de intensă în ultimul timp, concentrându-se în principal pe TTIP, pe parteneriatul transatlantic, dar și pe alte acorduri, de comerț cu servicii și așa mai departe, care sunt dezbătute intens. E o tendință globală. Politicile comerciale sunt dezbătute în prezent cu o mai mare intensitate și de un număr mai mare de protagoniști la nivel mondial. Asta e bine, dar pe noi are care presiune, pentru că noi trebuie să vedem ce se spune și să operăm modificările de rigoare. Sunt pe deplin conștientă că politica noastră merge dincolo de acordurile menționate. Știți că avem cam mai bine de 20 de acorduri cu mai bine de 60 de țări. Dar am învățat multe în ultimii ani. Știm că europenii vor rezultate concrete. Vrem rezultate concrete pentru angajați și vor mai multe locuri de muncă. Există foarte mulți șomeri în Europa și vor ca schimburile comerciale să creeze locuri de muncă și să aducă investiții. Cetățenii europeni nu cred că o deschidere a piețelor înseamnă renunțarea la principii cum ar fi drepturile omului, dezvoltarea durabilă și un cadru de reglementare de înaltă calitate. De asemenea, știm că cetățenii europeni vor să fie implicați, vor să știe ce se întâmplă la negocierile pe care noi le purtăm în numele lor. Doresc transparență. Toate aceste lecții au fost învățate să se regăsesc în noua strategie. Pentru că vrem o politică responsabilă, mai eficientă, mai transparentă, o politică nu doar în slujba intereselor economice, ci și în slujba valorilor pe care noi le-am îmbrățișat. Primul pilon este eficiența. ceva. Această eficiență este esențială dacă vrem să depășim criza, este esențială pentru crearea de locuri de muncă și pentru investiții. Aici e vorba de rezultate. Un loc de muncă din șapte în Europa depinde de exporturi. În acord cu Corea de Sud a dus la o creștere cu mai bine 50% a exporturilor noastre în ultimii patru ani de la intrarea în vigoare a acordului respectiv. Însă, acordurile trebuie să fie permanent aduse la zi. Trebuie să facem față noilor provocări. Trebuie să ne concentrăm și pe servicii, pe comerțul digital, fără compromisuri în materie de uh, protecția datelor. În același timp, trebuie să îi vizăm și pe prestatorii de servicii și pe producătorii bunurilor respective. Barierele încă persistă. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii, angajații, băncile pot beneficia pe deplin de această deschidere a piețelor. O nouă abordare va oferi mijloacele necesare atingerii acestor, acestui scop. Dorim ca toți consumatorii să aibă încredere în produsele pe care le achiziționează promovând comerțul echitabil. O să vedem în ce mod aceste acorduri au un impact asupra prețurilor și asupra gamei pe care consumatorul poate să o aleagă. În TTIP introducem de asemenea un capitol special pentru IMM-uri, lucru pe care o să-l facem atunci când va fi vorba de toate celelalte acorduri comerciale. În ceea ce privește pe angajați, un acord eficient creează oportunități suplimentare. În același timp însă, trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Revizuim Fondul European de Ajustare, care a permis adaptarea la concurența internațională. Vrem să ne asigurăm că fondul respectiv funcționează la capacitate maximă. Al doilea pilon al acestei strategii este transparența. E un mesaj clar pe care mi l-ați trimis dumneavoastră și mulți alții. Negocierile comerciale trebuie să fie mai transparente. Asta înseamnă o cooperare chiar mai strânsă cu dumneavoastră și suntem pe deplin dispuși să informăm toate grupurile de monitorizare înainte și după rundele de negociere. Trebuie să fim chiar mai deschiși către publicul larg. Noi o să publicăm textele de negociere, cum am făcut cu TTIP și cu acordul pentru comerț cu servicii, de fiecare dată când desfășurăm astfel de negocieri. Avem două materiale de pe site de ieri pe viitoarele programe de negociere și toate documentele vor fi puse pe site în săptămânile ce urmează vom face apel și la Consiliu să facă publice directivele de negociere odată ce sunt adoptate. Al treilea pilon se bazează pe lucrurile pe care mi le-a spus dumneavoastră și alți factori interesanti. Politica comercială a Uniunii ține de economie, dar în același timp ține și de valori. Asta înseamnă păstrarea modelului de reglementare pe care îl avem. Trebuie să spunem clar că niciodată protecția existentă în prezent nu va fi redusă. După orice acord comercial, aceasta poate fi doar crescută. Și nu o să renunțăm niciodată la dreptul nostru de a reglementa. De asemenea, o nouă abordare prin protecția investițiilor, lucru discutat adesea aici, vorba de garantarea, același lucru, dreptului de a reglementa și se are în vedere o reformare a sistemului global de acorduri de investiții. Uniunea Europeană are o datorie prevăzută în tratate de a promova valorile europene în toate contactele cu partenerii internaționali. Acordurile comerciale uh, Regimurile preferențiale pot asigura dezvoltare durabilă, respectarea drepturilor omului, comerț echitabil și pot asigura și lupta împotriva corupției. Și vrem ca viitoarele acorduri comerciale ale Europei să menționeze toate aceste chestiuni și pentru prima dată dorim să includem reguli anticorupție în acordurile noastre de liber schimb. De asemenea, noua strategie include și un program privind negocierile comerciale. Dumneavoastră tocmai ați votat poziția pe marginea rundei Doha. Vă mulțumesc și în următoarele săptămâni să avem ocazia să discutăm lucrurile mai în detaliu. Pentru mine personal, agenda multilaterală este esențială. Trebuie să redinamizăm Organizația Mondială a Comerțului cu un acord la Nairobi, pe Doha, și trebuie să ne asigurăm că Organizația Mondială a Comerțului funcționează cu adevărat și creează o dezbatere internațională pe temele cele mai importante. Trebuie în același timp să ne asigurăm că acordurile noastre bilaterale pot fi baza unor viitoare acorduri multilaterale. De aceea, viitoarele acorduri, ca și tipul, ar trebui să rămână deschise dacă alte state doresc să se alăture. Alte proiecte avute în vedere sunt de tip acordul cu Japonia și acordul de investiții cu China, lucruri pe care le-am discutat împreună deja. Există și noi negocieri. Regiunea Asia-Pacific este esențială. Propunem noi discuții, când va fi momentul oportun, cu Australia, Noua Zeelandă, Filipinele și Indonezia. Odată ce avem acord de investiții cu China, vom examina și posibilitatea de a avea acorduri de investiții cu Taiwanul și Hong Kongul. Vrem să aducem la zi acordurile cu Mexicul, cu Chile și vechea Uniune Vamală pe care o avem cu Turcia. Vrem ca acordurile existente să fie aduse la nivelul secolului 21 și de asemenea o să contactăm și statele Mercosur să vedem uh, Uh, cum stăm acolo cu etapa post-negociere, să care este nivelul de ambiție al interlocutorilor și de asemenea avem intenții uh, la fel de ambițioase în legătură cu partenerii africani. Vrem să avem acorduri de parteneriat cu toate instrumentele necesare pentru a asigura obținerea rezultatelor și de asemenea ne uităm și la vecinătatea imediată. Tocmai m-am întors din Tunisia cu care am demarat negocierile privind un acord comercial Asta ar fi intențiile noastre, noi vom face, sigur, ce trebuie să facem, dar nu putem singuri. Și aici mă uit spre dumneavoastră, pentru că până acum opiniile dumneavoastră, contribuțiile dumneavoastră au fost esențiale. Aștept cu nerăbdare să ascult și astăzi comentariile dumneavoastră și, sigur, discuțiile pe care le vom avea pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte! precise. Uh, Mulțumim, doamnă comisar. A fost uh, o prezentare foarte punctuală a noi strategii pentru comerț a Comisiei și, dragi colegi, acum, uh, în primul rând, vor vorbi uh, cei care iau cuvântul numele grupurilor politice și apoi mulți alți colegi doresc să ia cuvântul, văd. Avem o oră la dispoziție Așadar, eu sper că niciunul dintre dumneavoastră nu va încerca să-și depășească timpul alocat cu discursuri uh, generale de principiu pentru următorii 500 de ani în domeniul comercial. Deci, vă rog, punctual și subcinți, concentrându-vă asupra întrebărilor directe în legătură cu noua strategie. Vă rog să dați primul bun exemplu. Domnul Caspar, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi. Într-adevăr, comerțul poate genera bunăstare. Vedem că o serie de state membre profită de pe urma deschiderii comerțului și uh, uh nu e o tendință doar uh, la nivelul Uniunii Europene, ci uh, și alte state din lume se deschid și iată profită de pe urma acestei deschideri. Deschidere deschideri, îmi cer scuze. În momentul de față există inițiativele noi ale Comisiei Europene. Sper din tot sufletul că veți finaliza toate negocierile inclus în curs și sper din tot sufletul că veți începe noi negocieri de asemenea. Am citit cu mare aten atenție textul dumneavoastră uh, și uh, Taiwanul este o temă foarte importantă. Important este să nu începem uh, Um, o negociere cu Taiwanul fără o um, continuarea negocierilor cu China, negocierile trebuie neapărat să fie paralele. De asemenea, Australia și Noua Zeelandă vrem o finalizare a discuțiilor cât mai curând cu putință. Transparența este salutară, dumneavoastră puneți accent pe lucrul acesta, dar Există o serie de activiști din uh, societatea civilă și noi, de asemenea, ne dorim ca dezbaterile cu privire la acordurile comerciale să fie anuale. În momentul de față, autorități, acordurile acestea e, reprezintă o preocupare a societății civile. E important ca ele să nu ducă la scăderea standardelor, să nu ducă la privatizări forțate, etc. Putem vorbi despre privatizare, despre cum anume ne dorim uh, să arate această privatizare și uh, globalizare, uh, dar haideți să nu venim cu cine știe ce declarație care să-i sperie pe oameni. Mă bucur foarte mult că, iată, ați avut o poziție cât se poate declară în ultimele săptămâni, săptămâni ați spus întotdeauna adevărul despre politica uh, comercială și ar fi bine să se continue pe acea, această linie. E important să discutăm, să discutăm concret și să avem o discuție deschisă. Domnul președinte, iată o declarație adresată și doamnei comisar, dar 29. Doamna Mosca. Grazie, ehm, grazie comisaria per questo. Da, mulțumesc, doamna comisar, pentru această prezentare. Nu avem mult timp la dispoziție, deci eh, elimin lista pe care vreau să o fac în legătură cu aspectele pozitive pe care le-am apreciat eh, din strategia prezentată. Și, în general, am apreciat eh, patru înainte hotărât față de strategia anterioară. Deci trec direct la punctele în legătură cu care noi, grupul nostru și Parlamentul European Vrem să continuăm o cooperare proactivă cu dumneavoastră, după cum am văzut și la capitolul privitor la transparență, unde, într-adevăr, colaborarea da roade. Și am apreciat că intențiile noastre au fost reluate în strategie. În primul rând, tocmai în legătură cu relația cu Parlamentul. Noi credem că întreaga această strategie ambițioasă trebuie să se traducă în acțiuni concrete, pentru că doar astfel putem să continuăm să recuperăm acea încredere pe care cetățenii au pierdut-o față de instituții și, în general, față de politica noastră comercială. Asta însemnând că trebuie să avem acțiuni legislative hotărâte în finanțarea, să finanțăm programele hotărâte și nu doar că trebuie să continue această cooperare între Comisie și Parlament, ci și să avem o strategie ca unele dosare legislative să nu rămână în sertar timp de ani de zile atunci când Parlamentul deja a decis anumite acțiuni. Nu întotdeauna e responsabilitatea Comisiei, însă Comisia trebuie să ne ajute în acest sens. În al doilea rând, în general, am apreciat legătura strategiei și coerența sa cu multe alte politici, nu doar cele tradiționale, politica externă de cooperare, planul de investiții Juncker, piața unică digitală, însă credem că lipsește puțin referirea la sectorul uh, manufacturier, adică noi considerăm că e important să avem o atenție mai mare îndreptată asupra acestui sector, să vedem mai ales cum să facem ca întreprinderile noastre competitive, care nu cer să aibă avantaje, ci să se afle la uh, nivel de egalitate față de concurența lor uh, externă, să continue să se bucure de creștere. Mă refer deci de la, la, la strategia de valoare de impact a instrumentelor de apărare comercială și cum să o îmbunătățim. Și de asemenea, asta are legătură directă cu statutul uh, de economie de piață acordat Chinei. Știu că ieri ați răspuns deja aceste întrebări, uh, spunând că e o chestiune de, a, abia deschisă deci știu deja răspunsul la această întrebare, însă pun altfel întrebarea. Adică ce valoare se face, mai ales în ce privește impactul asupra sectorului manufacturier, uh, mai ales în ce privește ocuparea. Că până la urmă asta ne interesează mai mult, inclusiv față de cetățenii europei. Mulțumesc. Thanks a lot, Emma. Well, Mulțumesc, Emma. Mulțumesc, domnule comisar. Eh, mulțumesc, doamnă comisar, mă scuzați pentru că sunteți aici în această dimineață și ne prezentați această strategie pe care o salutăm. În general, poate nu e neapărat eh, înălțimea ambițiilor grupului ECR, însă se îndreaptă în direcția bună. Aici eh, să vedem cum putem să ieșim din impasul pe care, în care ne aflăm în uh, uh, multiplele acorduri ale noastre care până la urmă nu sunt încheiate. Asta e problema. Cum putem accelera lucrurile? Un exemplu ar fi cu Singapore, de exemplu, unde auzim că Curtea de Justiție spune că va fi nevoie de măcar un an pentru a lua o decizie. Asta încetinește lucrurile. Deci avem pe de o parte ambiții înalte, însă lucrurile sunt împotmolite. Deci ce să facem ca să accelerăm lucrurile? Îmi place ce spune despre nivelul de ambiție, foarte bine. Și bun, într-adevăr avem mari dosare de negociere. Îmi place, de exemplu, ce se întâmplă cu Mexicul. Însă aceste dosare vor fi aduse la zi, însă uh, uh, într-adevăr vor fi, se vor ridica la cel înalt nivel de ambiție și ce, ce se întâmplă cu aducerea la zi acestor negocieri, de exemplu cu Mexic, apoi Australia și Noua Zeelandă, sigur. Ne bucură să vedem că cereți o, un mandat pentru următoarea fază, dar ne confirmați că aceste două acorduri vor fi negociate separat, cu doi negociatori separați. Și în ce etapă vor fi numiți acești negociatori? Și aveți destui negociatori? Vă mai întreb ca să poată acoperi uh, tot setul de probleme, că trebuie să fie, întreabă, să fie o întreagă echipă și dacă se, se afectează cineva din, uh, de la alt dosar, nu știu, poate ridică unele semne de întrebare în legătură cu nivelul de ambiție. Și apoi, în legătură cu țările Mercosur, India, Malezia, ce se va întâmpla negocierile cu țările acestea și acordurile de liber schimb, dacă ne puteți oferi detalii. Cred că lipsește puțin uh, nivelul acesta de detalii din strategie. Mulțumesc. Mulțumesc și acum de la liberal, domnul Tacula. Mrs. Commissioner, so, as you... Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Din păcate, coordonatoarea noastră nu poate fi uh, aici, uh, pentru că se află în țele de jos. Așadar, uh, trebuie să spun câteva lucruri în, uh, în numele domniei sale și în numele întregului grup ALDE. În primul rând, ne bucură noua strategie comercială prezentată de doamna comisar uh, în cursul zilei de ieri E foarte important uh, această, această ambiție a strategiei să se deschide piețele pentru companiile europene ca să poată fi operaționale peste hotare, ca să ne promovăm standardele și valorile în afara Uniunii Europene. alte economii emergente nu întotdeauna au valori comune cu ale noastre, așadar trebuie să ne mișcăm rapid ca să ne asigurăm că noi uh, rămânem uh, un actor de prim plan. Politicile comerciale trebuie să fie parte integrantă a politicilor noastre externe pentru a ne proteja propria poziție pe plan mondial. Dezbaterea publică europeană s-a intensificat în contextul negocierilor TTIP și e crucial ca toți actorii implicați să se implice activ în negocieri și în noile politici care trebuie să se asigure că obținem cele mai bune rezultate posibile, de aceea inițiativa de transparență a, domnului comisar este de salutat și ne bucură faptul că domnia sa va include și în celelalte negocieri. Și apoi uh, mai spun că acordurile comerciale trebuie să fie și puse în practică pentru a ne asigura că tragem și beneficiile de pe urma lor. Și în acest sens E bine că putem vedea că doamna comisar va uh, fi activă pentru uh, a se asigura că acordurile sunt și puse în practică și nu rămân litera moartă. Comisia a spus că aceste puncte sunt prioritare și acum așteptăm cu interes să conlucrăm uh, ca să ne și asigurăm că sunt puse în practică. Ne bucură de asemenea să vedem că se dorește încheierea negocierilor în curs cât de rapid posibil și deschiderea altora noi. Inițiativa de a începe negocieri cu Australia și Noua Zeelandă este foarte de salutat în acest sens. Așadar, încă o dată mulțumim. Vă the United Left, Mr. please. domnul Scholz, din partea stângii unite. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Titlul comunicării este. comunicării noastre este greitor. A spus că mm, aspectul comercial nu este discutat aici, nu doar aici, ci în întreaga lume, cu toate țele și sigur, e corect. Spune de asemenea că există presiuni de a asculta la dezbaterile acestea și să dezvoltăm o nouă strategie. Așadar, aici spune că, da, într-adevăr, e bine să avem mai multă responsabilitate, însă nu e suficient. Uh, Trebuie să renunțăm la politicile de investiții irresponsabile încă de azi. Și e salutare oportunitatea de a discuta împreună cu dumneavoastră această strategie cu țele în curs de dezvoltare, dar aș vrea să salut în mod explicit faptul că ați inclus uh, obiective de comerț echitabil în strategie și că vă ocupați de drepturile omului, țele în curs de dezvoltare, uh, impactul asupra climei, pentru că comerțul este un instrument pentru a dezvolta aspectul economic, social, democratic în uh, țările noastre partenere. Însă, probabil că nu vă surprinde să auziți că aveam uh, mai multe așteptări de la dumneavoastră. Cred că trebuie să avem uh, prevederi obligatorii. Acum nu vreau să mă refer doar la produsele uh, de risc sau otrăvitoare, însă vreau să mă refer și la munca forțată, la munca minorilor sau alte forme de exploatare. Uniunea Europeană s-a angajat să reducă aceste fenomene și nu știu de ce nu se referă explicit la acest aspect în noua strategie. Trebuie să existe responsabilitate de-a lungul întregului lanț de producție și de furnizare. Nu uh, trebuie să neglijăm faptul că și noi avem propria responsabilitate socială. Trebuie să aducem și noi contribuția la cadrul de reglementare necesară într-o economie globalizată. Uh, alegerea consumatorilor nu e suficientă, consumatorii noștri nu își doresc să aibă de ales între produse uh, uh, care provin de pe urma muncii adulților sau a minorilor. Nu, vrem ca orice fel de produs din, uh, care vine pe piața europeană să nu provină de pe urma muncii minorilor. Trebuie să garantăm calitatea serviciilor. Dar asta e valabil și pentru crearea de locuri de muncă, mai ales în situația în care ne aflăm astăzi, noi în Uniunea Europeană. Și mă refer la cele 28 de state membre, nu doar la cele mai avansate economic. Trebuie să fie respectate aceleași standarde de calitate, de securitate, dacă o companie din Vietnam refuză să plătească, o companie de asigurări din Vietnam refuză să plătească pentru un accident uh, de circulație. Deci trebuie respectate acele standarde în întreaga lume. Voi, mă voi opri aici. Sper că vom avea șansa să avem schimburi de opinie pe chestiuni concrete și ultimele evoluții și sper că și colegii mei de aici vor continua discuția în legătură cu noua strategie comercială. Mulțumesc. Madam Keller. Mulțumesc, doamna Keller, din partea verzii. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că sunteți aici ca să vă prezentați noua strategie comercială și să o discutați cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că din punctele esențiale e respectarea lanțului de valori globale, dar din perspectiva noastră asta intră în contradicție cu acordurile noastre de liber schimb. Trebuie să avem o abordare multilaterală, într-un cadru multilateral. Însă strategie nu e clară cum uh, uh, merge asta împreună cu toate uh, acordurile bilaterale care sunt pe cale de a fi semnate. Dar suntem bucuroși că propuneți mai multe tot, în tot ceea ce înseamnă drepturile omului, dezvoltarea durabilă, chestiunea la care noi ținem foarte mult <clears throat> menționați și că comerțul are un rol de jucat în Um, eliminarea cauzelor migrației. A spune ba chiar că este una din cauzele migrației, comerțul, migrației forțate. Și uh, acordurile comerciale, în general, merg în detrimentul celor în curs de, de, de dezvoltare. Deci sunt multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, multe lucruri de făcut, dar uh, cred că este încurajant această, încurajatoare, mă scuzați, această strategie, dar trebuie mers și mai departe. Noi uh, am propune strategii obligatorii și clare ca să eliminăm problema inechității și, de exemplu, să vedem cum afectează comerțul drepturile omului. Nu ați vorbit de o evaluare în acest sens. E timpul să avem aceasta pentru toate acordurile comerciale pe care le încheiem. Să vedem și ce propuneri au fost făcute la ONU ca să ne asigurăm că se respectă dreptul la alimentație, Asta și în legătură cu acordurile comerciale chestiunile diligenței care au, au fost menționate aici, cred că trebuie făcute și mai multe. Nu să spunem doar că e o bună idee. OCDE-ul ne-a arătat calea cea bună și Parlamentul, totuși, pot să spun că a făcut și a jucat și el partea, dar trebuie să vedem uh, cum putem face diligența uh, uh, obligatorie. Poate voi face o propunere legislativă să nu, să nu ne limităm la o abordare voluntară ci să avem una obligatorie. De asemenea și în ce privește capitolul dezvoltare durabile. Da, cuvinte foarte frumoase, <clears throat> însă atâta timp cât nu, și acolo cerințele nu sunt obligatorii, pur și simplu nu își pot uh, face simțită influența. E timpul să ne asigurăm că clauzele drepturilor omului și de dezvoltare sunt uh, Uh, au un cuvânt la fel de greu uh, ca și alte chestiuni uh, și alte prevederi în acordurile comerciale. Poate aveți idei în legătură cu îmbunătățirea lucrurilor sau poate ne propuneți ceva în acest sens. Apoi, în ce privește alte chestiuni, Nu știu dacă mm, sporirea volumului de schimburi comerciale va crea automat mai multe locuri de muncă. Noi trebuie să ne schimbăm politicile economice, altfel nu vom putea crea locuri de muncă mai bune și mai durabile și de-a lungul întregii vieți. Deci trebuie să ne schimbăm politica internă, ca să nu creăm doar uh, mai multă concurență între lucrătorii europeni și cei chinezi. Din nou, E nevoie de o dimensiune socială corectă și obligatorie Iată, mai multă responsabilitate, standarde de mediu, acorduri de muncă mai bune cu sindicatele. Deci, din nou, concurența între noi și lucrătorii chinezi nu va rezolva lucrurile. Nu cred că așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Ce privește transparența, da, de acord, trebuie să fim mult mai transparenți. Aș avea aici o întrebare raportul public în legătură cu cea de-a 10-a rundă a negocierilor TTIP a spus în iulie că va fi publicat acest raport, încă nu l-am văzut. Nu știți dacă ne puteți spune când anume îl vom putea citi și noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Am raportorul sau coordonatorul de la EFDD? Domnul Dartman. Say something, something which may surprise you. Încep cu ceva ce v-ar putea ce va făcut doamna Malmström ar trebui să vină la noi mai des. În presa britanică s-a raportat un citat nu, în care spuneați că nu vă primiți mandatul de la cetățenii europeni, dar desfășurați negocieri importante pentru cetățenii britanici și pentru cetățenii altor țări și ar trebui să dați socoteală. Și un mod de a face acest lucru este să veniți la ședințele noastre. Trei grupuri politice au votat împotriva confirmării dumneavoastră. Păcat că ECR-ul nu ni s-a alăturat și a dezamăgit poporul britanic. Pentru că v-au susținut. Am citit acest, acest extras din material al dumneavoastră vorbeați de acordul cu Canada. Acord pe care l-a discutat Parlamentul 2016. Acest acord include multe dispo- dispozițiile ISDS. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui lucru da, McClarkin poate nu știe că noi în Marea Britanie avem un acord cu Canada, avem unul din 75 și am întors spatele, avem acorduri cu Australia și cu Noua Zeelandă și l am întors spatele. Așa că e ironic că acum, iată, britanici salută deschiderea acestor negocieri 40 de ani mai târziu. De asemenea, se spune în materialul noastră, Comisia se angajează că acordurile cu statele terțe vor include dispoziții privind mobilitatea cu referire la bunuri și echipamente. Grupul pe care îl reprezint este îngrijorat că asta practic e o formă de a camufla emigrația. Și, foarte pe scurt, nu, nu o să mă lungesc, încă un lucru. Vorbiți de promovarea valorilor europene toate acordurile comerciale negociate de Europa vor fi politizate. Politizați comerțul și vreau să vă întreb, ați făcut vreun studiu de impact? Vă închipuiți care ar fi costul impunerii unei agende politice asupra schimburilor comerciale? Și cu asta închei ajunge că altcineva se ocupă, e rău că altcineva se ocupă de acordurile comerciale de țării mele și e mai rău că negocierile se desfășoară în conformitate cu un set de așa zise valori cu care noi nu suntem neapărat de acord. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ultima intervenție din partea grupurilor politice, domnul Ferron. Doamnă comisar, am citit documentul nostru privind viitoarea politică comercială a Uniunii Europene și mi s-a părut că citesc un text religios, Biblia ultraliberalismului mondial. Sunteți marea preoteasă a acestui cult și iată, veniți să ne prezentați aici propriile convingeri. Textul dumneavoastră e ideologie pură cu o serie de trimiteri la bunele sentimente ale noastre deblocarea piețelor, liberalizarea piețelor, eliminarea mecanismelor de reglementare, lucruri pe care americanii nu le fac. Deci, aplicați ceea ce nici prietenii noastre americani nu au în vedere. Să vă dau un exemplu, ca să vă arăt cât de simplistă și lipsită de obiectivitate e analiza noastră. Dreptul vamal zero pe bunurile ecologice va stimula tranziția energetică pentru o țară ca Franța să lanseze un program, se presupune investiția a 1000-2000 de miliarde. Cum se vor descurca aceste companii care nu au astfel de posibilități? lipsă, eliminarea taxelor vamare la produsele ecologice este o eroare strategică și va trebui să vă gândiți mai bine. De asemenea, spuneți aici că doar instrumentul de liber schimb îl aveți la dispoziție pentru a relansa economia europeană. Sigur, ideologia dumneavoastră nu vă, împied- vă împiedică să vedeți alte instrumente existente. Și apoi, de ce să nu relansăm economia europeană prin emiterea de, de monedă? Dar asta nu ne dă voie Banca Europeană. Spuneți relansarea băncilor financiare nu introducem monede pe piață, ci relansăm piețele financiare, pentru că asta e autorizată de domnul Draghi. Ciudat pentru cineva care se pretinde aproape de grijile europenilor. Această prezentare e o prezentare de democrație pentru marele public. Gândiți-vă că 3 milioane și 200 de mii de europeni au semnat o petiție împotriva acordului cu Statele Unite, TTIP, negociat în prezent, și dumneavoastră a spus că nu ați fost aleasă de cetățeni și că nu este neapărat necesar să fie ascultată vocea societății civile. Mai bine, noi suntem cetățenii și tratatul pe care ne-l prezentați merge contrar intereselor europenilor. Dacă vreți să relansați economia prin ultraliberalism, o să dați o lovitură nu doar economiilor, ci agriculturii europene care suferă cumplit în prezent. Acum îi dau cuvântul raportoarei. Grazie, Presidente. Mi scuzo. Mulțumesc, domnule președinte. Să mă scuzați că voi vorbi poate puțin mai mult de patru minute. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru o explicație clară, exhaustivă. Am apreciat, am citit ieri comunicarea și aș vrea să vă furnizez prima mea impresie în calitate de raportoare. Sunteți pe linia uh, abordării mele. E clar că suntem în fața unei noi generații de acorduri comerciale, pentru că nu se referă doar la aspecte economice, cred eu, o strategie comercială compatibilă cu acestea trebuie să se refere la elemente cum ar fi protecția mediului, apărarea standardelor sociale, apărarea valorilor culturale, ansamblul tuturor acelor bariere non-comerciale care au rol decisiv în definirea priorităților noastre ofensive și defensive. Aș vrea să mă întorc asupra unui punct, cel al migranților, poate cu un punct de vedere puțin diferit. Eu consider că într-un context regional caracterizat pentru un masiv flux de emigranți, trebuie să reevaluăm alegerile strategice pe care va trebui să le facă Uniunea Europeană și contribuția pe care politica comercială va putea da nu doar țărilor de la Mediterană, ci și celor din Golf, care nu și-au asumat responsabilitatea în a gestiona fluxurile de migratorii și Aici au existat presiuni sociale sau politice interne care ne-au uh, încetinit uh, politicile comerciale. Africa e o mare oportunitate pentru continentul nostru, care dintotdeauna o tratează ca o colonie, dar nu înțelege bogăția ei. Orice strategie comercială nouă va trebui să pună bazele post-Cotonou și să se leagă situația acordurilor existente. Centrul economic al lumii în mod inexorabil se deplasează de la Oceanul Atlantic la cel Pacific. Trebuie înțeles acest lucru și încă incertul acord cu Statele Unite TTIP nu va restitui rolul central de care s-a bucurat UE în ultimele decenii și nici o uh, uh, uh, stupidă strategie de litigi cu țările emergente. Lupta împotriva protecționismului în țările terțe și uh, apărarea etichetelor UE trebuie să fie priorități pentru noi. De aceea, negocierile care implică Uniunea Europeană și care reprezintă o sursă de creștere în Europa sunt importante, dar uh, vorbe despre Asia, de țările Mercosur, de India, China, sigur, este un caz mai complicat de gestionat dar are o greutate economică superioară a TTIP. Oricum, în orice acord economic trebuie să obținem un bilanț pozitiv. Piața noastră unică rămâne un pol de atracție pentru operatorii externi care, din vari motive, consideră prioritar să stabilească o nouă bază comercială în Europa, Australia, Noua Zeelandă, după cum s-a spus aici în ciuda prezenței lor puternice pe piața asiatică și americană, probabil că își reconsideră prezența aici la noi și își doresc un acord care să le permită exportul de produse. Nu e vorba de volume importante, dar sectorul agroalimentar este sensibil oricum și Uniunea Europeană ar putea obține avantaje doar dacă ar avea o strategie coerentă și clară de penetrare și consolidarea prezenței sale în regiunea Asia-Pacific. Deci ar fi bine să vedem dacă să avem în mod serios o strategie coerentă în Asia și oricum și în alte părți să încercăm să evităm o situație în care Europa să devină un partener secundar al Statelor Unite și să fie incapabilă să aibă o strategie comercială modernă, coerentă, ca răspuns la ceea ce fac partenerii noștri principali care sunt foarte activi. Într-o eră în care se deschid din ce în ce mai multe negocieri. Un element care ar trebui să fie clar e dacă actuala supraexpunere ar va permite să se monitorizeze punerea în practică a acordurilor deja existente. Cât mai rapid posibil. Sigur, știu că vom mai avea și alte ocazii, dar oricum vreau să spun că eu consider că Parlamentul nostru joacă un rol fundamental în politica comercială noi nu trebuie să ne limităm la a imita ceea ce face Comisia. Trebuie să ne expunem și noi prioritățile și o putem face printr-un scrutin, uh, printr-un control democratic, prin punerea în aplicare a acordurilor existente, prin mai multă transparență, că asta vă doresc și dumneavoastră aici. Am apreciat foarte mult punctul 3.1 al strategiei, unde vă angajați să dialogați mai mult cu societatea civilă, cu cetățenii, privind teme cum ar fi TTIP. Ați văzut, 250.000 uh, de persoane au participat la Uh, manifestație, la o manifestație la Berlin, s-a citit cu stupoare declarația noastră privitoare la uh, uh, în ziarul Independent. Dumneavoastră spuneți că protestele acestea nu vă privesc, că dumneavoastră nu ați primit mandat de la poporul european. Cred că declarația asta este dreptul șocantă și nu este pe linie cu cuvintele astea atât de frumoase din comunicare. Oricum, eu vă mulțumesc din nou pentru acest document și sper că vom mai avea noi ocazii constructive de a face schimburi de opinii pe această temă. Mulțumesc! Dear colleagues, we have now the problem... Stimați colegi, am avut o oră pentru discuții, am folosit 34 de minute pentru reprezentații grupurilor politice, eventual să decideți în cadrul grupurilor cum putem proceda, pentru că suntem în situația în care nu toată lumea va putea să pună întrebările necesare. Am să limitez acum timpul la un minut și am să opresc toate întrebările la și un sfert, pentru că doamna comisar trebuie să plece la 11.30. Vă rog să fiți cât se poate de conciși. Domnul Saradil, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. O întrebare foarte scurtă. O întrebare pe termen scurt și nu una pe termen lung. în contextul negocierilor cu Vietnamul deja finalizate, cum vedeți garantarea statutului de economie de piață funcțională pentru Vietnam și în vederea acordului cu China, aceeași întrebare și pentru China. Acordul de economie liberă de piață. Întrebare scurtă, dar presupun un răspuns lung. Domnule președinte, foarte pe scurt, spune doamna Saifi, am să încep cu aspectele pozitive. Vă felicităm pentru multe elemente din prezentarea noastră, cu observație. Regret că reciprocitatea nu se regăsește printre axele noi strategii și e puțin menționată în comunicarea dumneavoastră. Ne-am insistat totdeauna ca partenerii comerciale a Europei să-și deschidă propriile piețe. S-a vorbit deja de stat de economie de piață pentru China, repet eu această întrebare și vreau să vă întreb în legătură cu lupta împotriva corupției. Acest uh, nou element este binevenit, dar ne-ați putea spune mai mult uh, sub ce formă o să apară lupta împotriva corupției în aceste acorduri comerciale. Domnul Morel? Mulțumesc, domnule președinte. O foaie de parcurs, într-adevăr, interesantă. Vedem influența Parlamentului și influența opiniei publice. Promiteți multe, dar acum e vorba de a trece de la cuvinte la fapte. În materie de transparență, suntem foarte departe de unde ar trebui să fim pe TTIP și pe acordul prin comerțul cu serviciile. În materie de creare de locuri de muncă, am o întrebare. Cum puteți demonstra justificarea mega-acordurilor TTIP, TISA sau acordul cu Japonia, dacă ne gândim la numărul mic de studii de impact efectuate până în prezent? Număr mic de studii destul de uh, contestabile oricum. Și revin pe o temă deja menționată, se spune, vrem locuri de muncă, vrem să dezvoltăm piețele, dar nu vrem să avem o poziție foarte clară privind statutul Chinei. Știm ce riscuri sunt acolo pentru piețele și muncitorii europeni. În ceea ce privește țările africane, cred că trebuie să spunem mai clar că există o asimetrie. Europa valorilor protejează și țările africane în dezvoltarea lor. Eu mulțumesc, domnule comisar. Încrederea este un fir roșu în întreg documentul. Uh, încrederea însă vine din fapte și nu din vorbe și avem nevoie de dispoziții clare. Spre deosebire de reprezentanții UKIP, cred că valori ca comerțul echitabil, dezvoltarea durabilă, respectarea drepturilor omului sunt esențiale dacă vrem o uh, relație comercială echilibrată și acestea au sprijin popular, însă e nevoie de planuri concrete, planuri concrete în materie de monitorizare a acestor valori grupurile noastre consultative se confruntă cu greutăți în Uniunea Europeană, relația cu Comisia e dificilă, grupurile consultative în afara Europei au puțină influență și trebuie să fie sprijinite. Până când avem un astfel de sistem, încrederea reciprocă va fi foarte greu de realizat. Deci ce acțiuni practice, nu se spune asta, ce pr- acțiuni practice aveți în vedere? Carolina. Mulțumesc, stimată domnule comisar. Două întrebări foarte scurte. Cu câteva săptămâni în urmă ați prezentat un nou sistem care ar trebui să înlocuiască actualul ISDS. Cum vreți să mergeți mai departe în direcția acestui acord multilateral pe care vreți să-l realizați în paralel cu TTIP-ul? și cum se integrează acesta în strategia economică generală, în strategia comercială generală. Domnul Kemper, două scurte întrebări. În presa de stânga pro-europeană, în The Independent, spuneați, nu îmi iau mandatul de la poporul european. De unde vă vine mandatul dacă nu de la cetățenii Europei? Vrem să știm asta cu toții Apoi, ce se întâmplă în relația cu India? Înțeleg că negocierile s-au împotmolit. Se încearcă o redemarare. Despre ce e vorba? Mulțumesc. Stimați colegi, întrebarea mandatului e chiar o, o, o chestiune de campanie populistă care nu se bazează pe fapte concrete doamna comisar a explicat clar, i s-a dat mandat din partea Consiliului și asta e adevărat, 28 de guverne i-au dat un mandat de negociere. Citarea ei într-o manieră atât de distorsionată nu face cinste nimănui. Apel la regulament, domnule președinte. Doamna comisar trebuie să răspunde la asta, nu dumneavoastră. O să răspunde și dânsa. N-are nevoie de dumneavoastră, nu? Sunt președintele comisie, Prezidați comisia atunci. Domnul Winkler. Domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc domnule comisar, vă mulțumesc pentru informațiile oferite și pentru prezența dumneavoastră. Vă fac două propuneri, n-am întrebări. Odată, după modelul domnului președinte Juncker, care ține în fiecare an un discurs despre starea Uniunii, poate și dumneavoastră ați putea să faceți o prezentare anuală a situației acordurilor comerciale în Uniunea Europeană și eventual să avem o dezbatere la INTA. Ar fi o idee bună, în opinia mea. Poate se poate face. Noi avem acest Trade in Europe, un instrument de promovare a valorilor noastre, însă, doamnă comisar, iată, sunteți atacată de tot felul de grupuri. Să ajungem în utopie, în ultima instantă, în loc să trăim în lumea reală. Trebuie să creați o coaliție uh, celor dispuși într-adevăr să contribuie la toate nivelurile, o coaliție a celor care doresc să păstreze această politică și vă asigur că aveți aliați în această comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, este o chestiune pe care nu înțeleg aici. Doamna comisar spunea că standardele nu pot fi inferioare, ci doar egale sau peste cele existențe dacă vreți să amestecați apa sărată cu, cu apă dulce și să aveți apă mai dulce decât uh, inițial, nu reușiți, nu aveți cum să obțineți așa ceva. Orice ar fi, standardele vor merge în jos. Dumneavoastră depindeți de votul nostru pentru propunerea noastră. Indirect depindeți de sprijinul cetățenilor. Săptămâna trecută, cetățenii au arătat foarte clar ce părere au despre aceste acorduri comerciale. În Amsterdam, 10.000 de oameni au ieșit pe stradă, de 20 de ori mai mult decât data trecută. S-au strâns 3,2 milioane de semnături. Și au existat mii de reacții pe marginea acestor negocieri. Țineți cont de acest lucru. Putea vorbitoare, doamna Rodriguez. Mulțumesc, doamnă comisară, pentru că respectați întotdeauna cuvântul. Aș avea patru uh, chestiuni concrete la care vă, mă voi referi. Acum câteva luni v-am adresat o întrebare înscrisă în legătură cu rolul, uh, rolul politicii de gen în politica comercială. Dumneavoastră mi-ați răspuns înscris că trebuie să o îmbunătățim. Totuși, nu a politica comercială nu, nu există nicio referire la necesitatea de a îmbunătăți perspectiva de gen. Asta a spus că, pe de cuvânt, că e necesar să consolidăm Organizația Mondială a Comerțului și să o îmbunătățim. Asta și noi așa credem cei din grupul meu, că e necesară o reformă structurală a Organizației Mondiale a Comerțului. În acest sens, credem că de asemenea e foarte important să putem ajunge la o definire concretă a rolului țărilor cu venituri mai joase, ca să avem o politică comercială justă față, eh, față de ele. În legătură cu Fondul pentru Globalizare, care de asemenea ar trebui să fie revizuit, haideți să ținem cont și de dimensiunile uh, uh, firmelor, pentru că sunt uh, multe care își închid porțile, chiar dacă au sute de muncitori, muncitori și de angajați. Mulțumesc, mulțumesc următorul vorbitor. Mulțumesc. Abordarea strategică este foarte interesantă. Două inovări. Pe de o parte, vrem să punem în centru valorile și, pe de altă parte, avem o diferențiere regională. Iată, mergem pe calea cea bună. Dar, uh, Mă întreb uh, cum anume vor evalua lucrurile. O diferențiere regională ar însemna, practic, uh, o mai bună coordonare cu diferitele sectoare politice. La fel se întâmplă și în cazul valorilor. Dacă vrem să le impunem, bineînțeles, e nevoie de o coerență cu politica externă, cea de dezvoltare, și cu diferite alte domenii politice în funcție de statul la care ne referim sau regiunea la care ne referim pe lângă uh, regionalizarea ca declarație, avem nevoie și uh, de, și de o regionalizare a instrumentelor uh, disponibile în contextul acestor politici comerciale. Aveți de gând să regionalizați și instrumentele? După aceea, dacă vreți să puneți totul în aplicare, avem nevoie și de o monitorizare a punerii în aplicare. Și aici se pune problema resurselor. Cum aveți uh, gândită această rezolvare a acestei probleme. Domnul Obermeier, mulțumesc, doamnă comisar, comerț pentru toi, toți, oare nu-i prea mult Totuși, oare nu n-ar fi bine să punem mai degrabă accent pe Europa în momentul de față? Acum câteva întrebări concrete. Taiwanul, da, mă bucur că negociem și cu Taiwanul. M-ar, întreb, m-ar uh, interesa calendarul pentru negocierile cu acest stat. TTIP-ul este criticat în momentul de față. Eu nu sunt de acord cu poziția dumneavoastră. Dacă vorbiți despre transparență, vreau să vă întreb ce anume se va întâmpla cu rezultatul rezultatul acestor negocieri cu americanii și care va fi efectul lor asupra negocierilor cu Canada. vreți să păstrați deciziile luate cu americanii în ceea ce privește ISDS și în acordul cu Canada și după aceea în ceea ce privește combaterea uh, corupției ce anume vreți să faceți în practică pentru a combate corupția în sânul instituțiilor partenerilor noștri care sunt măsurile la care vă gândiți până la uh, stoparea negocierilor. W sprawie Chin i Tajwanu padły pytania, więc pominę. Mulțumesc, domnule președinte. A fost menționat aici China și Taiwanul, întrebarea a fost deja pusă. Însă aș vrea să știu cum stau lucrurile cu Corea. Vorbeați de adăugarea unui capitol privind investițiile la acordul cu această țară. Dacă așa stau lucrurile, atunci ce sistem de protecție aveți în vedere pentru aceste investiții? Sistemul actual sau noua generație de astfel de sisteme de protecție a investițiilor? De asemenea, m-aș referi, doamnă comisar, la spusele dumneavoastră, puneați accentul pe transparență, pe transparența negocierilor, contextul TTIP. Când discut cu adversarii acestui acord, aud lucruri care, în opinia mea, decurg din ignoranța totală a ceea ce se discută. Ei critică elemente care nici măcar nu se regăsesc în acest acord. Informarea este, prin urmare, importantă. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru materialul prezentat. Aș face câteva întrebări. În primul rând, nu se menționează un instrument juridic posibil spuneați că strategiile o să se regăsească în textul acordurilor, dar nu aveți în vedere un demers legislativ în acest punct de vedere. E păcat dacă ne uităm la ce s-a realizat uh, în materie de minereuri din zona de conflict, de exemplu, în parteneriat cu Comisia. S-ar putea dispune, s-ar putea prevedea o serie de instrumente legislative care să clarifice poziția europeană. Aștept răspunsul dumneavoastră. Și al doilea lucru se referă la drepturile omului. Strategia spune, presupune o continuare eforturilor în acest sens. Cum puteți moderniza, întări instrumentele care se primit, asigură respectarea drepturilor umane? Suntem creativi în materie de protecție a investițiilor, ar trebui să fim la fel și în materie de protecție a drepturilor omului. Se vorbește de inegalități, de asemenea, egalități nord-sud. Comerțul internațional ar trebui să ne atragă atenția asupra inegalităților create și la noi aici, acasă, ce puteți face pentru ca liberul schimb să nu genereze inegalități? în Europa. Mulțumim. O întrebare suplimentară din partea mea. Apreciez foarte mult strategia dumneavoastră, mai ales faptul că vă concentrați pe punerea în aplicare. Asta va presupune multă muncă. O să avem un raport de punere în aplicare Vă mulțumim, doamnă comisar. Aveți cuvânt. Thank you very much, Chairman, and thank Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. Voi încerca să mă concentrez asupra întrebărilor, nu prea mai avem mult timp la dispoziție, dar vom mai purta dezbateri cu raportorul, raportorul din umbră și asta cu siguranță. Mai întâi de toate, Dați-mi voie să explic acel interviu cu domnul Hillary. Acesta nu este un, un jurnalist. Ne-am întâlnit, este un activist, ne-am întâlnit în februarie, am discutat cu domnul uh, Hillary o serie de subiecte, printre care și TTIP-ul. Uh, domnia sa vorbea despre proteste, am uh, Um, răspuns la întrebările sale, sunt preocupată de ceea ce se întâmplă la nivel european, încerc să discut uh, cu uh, toți cei care își exprimă îngrijorarea cu privire la TTIP. Domnului Hillary îi spuneam că mandatul de negociere este oferit de către statele membre și mandatul se poate schimba doar dacă statele membre doresc asta. Și după aceea domnul uh, Hillary mi-a distorsionat declarația. Bineînțeles că mandatul meu vine de la cetățenii europeni și de la dumneavoastră de asemenea, nu de la toți, dar unii dintre dumneavoastră ați fost de acord cu numirea mea, numirea mea în funcția de comisar, iar dumneavoastră sunteți reprezentanții cetățenilor și de asta și eu sunt răspunzătoare în fața cetățenilor europeni. Prin urmare, domnule Dartmouth, vreau să vin uh, aici la Parlament oricând doriți, îmi doresc să port dezbateri cu Parla Parlamentul European și cu dumneavoastră. Cine știe, poate ajungem nu doar la dezacorduri, ci și la puncte comune haideți să organizăm o zi în care să discutăm despre comerț, despre punerea în aplicare a deciziilor noastre. Eu sunt dispusă să particip la o asemenea adunare. Acum că am clarificat asta, haideți să, întreb, să răspund la întrebările concrete. În ceea ce privește întrebarea doamnei Mosca și a altora cu privire la uh, comerțul cu arme, într-adevăr, propunerea este în momentul de față blocată la Consiliu. Vom vedea ce putem face. Domnul Juncker mi-a cerut să um, evaluez ce anume putem face pe viitor pentru deblocarea acestor dosare. Bineînțeles, uh, vom ține cont în analiza noastră de blocajul de la Consiliu, voi dialoga cu diferite părți ale Consiliului, cu uh, președințiile, voi vedea dacă putem să deblocăm dosarul sau e nevoie de o altă abordare. Bineînțeles, vă voi ține la curent. În comisie, în momentul de față, discutăm despre statutul de economie de piață funcțională pentru China. Asta ar avea un, uh, un efect asupra uh, Vietnamului și altor state care nu și-au întrunit uh, responsabilitățile. E o situație complexă și uh, Bineînțeles, trebuie să evaluăm diferite idei, diferite poziții pentru a stabili care este calea de urmat pe viitor. Nu am ajuns încă să, la faza de cristalizare a unei asemenea poziții de viitor. În momentul de față analizăm și cu siguranță vom reuși să găsim ceva. În momentul de față știți prea bine că problema este schimbarea metodologiei la nivelul uh, calculului prețurilor de uh, dumping. Vom vedea dacă e nevoie de o propunere legislativă din partea Comisiei. Dacă ea va fi necesară, vom, o vom crea și vom, vă vom trimite dumneavoastră și Consiliului. Dezbaterea este în curs. Până în momentul de față nu este finalizată. Pro, proiectul și uh, Problema este complexă, multe directorate generale sunt implicate și tocmai de aceea nu o menționăm în strategia aceasta comercială. Doamna McClarking, Dumneavoastră a spus o întrebare foarte interesantă, dar și interesantă. Pe de o parte, Parlamentul și Consiliul cer demararea cât mai multor acorduri comerciale cu putință. Pe de altă parte, acordurile acestea trebuie să fie bune, trebuie să ne asigurăm că ele răspund la toate îngrijorările existente, tarifele nu pot fi calculate în câteva, în, în, câțiva, în câteva zile, în câteva săptămâni, e nevoie de timp, e nevoie de resurse și toate negocierile trebuie să fie bine ancorate și bine trans, comunicate atât dumneavoastră cât și statelor membre. E frustrant, într-adevăr, dar comerț, comerțul este com, complicat și, prin urmare, avem nevoie de mai mult timp decât zile sau săptămâni. Prioritizăm Australia și Noua Zeelandă, două negocieri separate. Nu vă pot spune cum vor fi selectate echipele de negociatori, nici noi la directoratul nostru de general nu dispunem de prea multe resurse. Avem însă oameni foarte dedicați, oameni uh, care uh, sunt foarte profesioniști, eh, dar eh, și acești eh, colaboratori sunt în număr limitat. În ceea ce privește statele ASEAN, am încercat să ne întâlnim și ne-am întâlnit cu membrii ASEAN. Încercăm să avem un acord regional între UE și statele ASEAN, iar între timp creăm practic acorduri cu statele individuale pornind ca aceste acorduri să ducă până la urmă la un acord regional discutăm și cu Malaezia. Încercăm să vedem pe cale bilaterală dacă avem aceleași uh, ambiții și dacă putem continua negocierile. Același lucru se întâmplă și în cazul statelor Mercosur. Am avut uh, o întâlnire în primăvară și ne vom mai întâlni cu statele din Mercosur înainte de finele anului. Deci discuțiile sunt în curs, uh, dar n-am reușit să le finalizăm. În ceea ce privește India și domnul Campbell vorbea despre acest stat, uh, Uh, ei bine, în ceea ce privește India, speram că la începutul toamnei negociatorii șefi se vor întâlni, dar uh, partea indiană a anulat uh, negocierile, nu știm ce să facem pe viitor. Noi suntem dispuși să discutăm cu India, sperăm că discuțiile vor continua și că vom reuși să rezolvăm neînțelegerile care au generat acest blocaj, dar până în momentul de față nu vă pot da vești bune în ceea ce privește negocierile cu India. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit uh, despre drepturile omului, dezvoltarea durabilă în contextul acesta comercial. Bineînțeles, în fiecare capitol vom vorbi despre munca forțată, munca copiilor, despre lanțurile de producție responsabile, despre responsabilitățile sociale ale corporațiilor. Vom transmite americanilor uh, ideile noastre pe marginea acestui subiect foarte ambițios și în curând veți primi și dumneavoastră detalii cu privire la maniera în care tratăm aceste teme esențiale. Temele acestea, bineînțeles, trebuie să fie discutate cu toate părțile cu care negociem am publicat doar linii directoare cu privire la pre, uh, prevederile uh, referitoare la drepturile omului în acordurile de liber schimb. Vom uh, monitoriza aplicarea acestor clauze, dar multe dintre temele acestea trebuie să fie discutate și la nivel internațional G20, OMC, etc., pentru a se ajunge la o poziție la nivel global. Doamna Keller și alții spuneau că da, e important ca nivelul multilateral să funcționeze din nou. În momentul de față, din păcate, OMC-ul nu este instrumentul uh, eficient pe care ni-l doram să, să îl avem. Uh, de aceea avem o mulțime de acorduri bilaterale. Noi încercăm din tot sufletul ca aceste acorduri bilaterale să respecte regulile deja statutate și mai apoi aceste reguli să devină un cadru internațional. Unii dintre uh, partenerii noștri sunt dispuși să atingă ambițiile noastre. Mexicul și Turcia, spre exemplu, s-au declarat dispuse să respecte valorile noastre și vom continua să uh, acționăm și la nivel de OMC pentru a vedea în ce măsură putem ajuta la finalizarea rundei de la Doha și uh, în ce măsură putem aduce în discuție noi teme în cazul acesta al OMC. În ceea ce privește Vietnam, procesul este același ca și în cazul Chinei, am spus deja. Mulți au, ați vorbit despre uh, asimetrie doamna Arena, domnul Morel de asemenea, negocierile pe care le-am avut, uh, le-am demarat uh, ieri cu Tunisia sunt asimetrice. Noi încercăm cu ajutorul partenerilor tunisieni să identificăm acum subiectele, domeniile uh, sensibile care vor fi protejate. Deci, negocierile vor fi asimetrice. Asta este intenția noastră. Uh, Același lucru s-a întâmplat și în cazul celorlaltor state uh, în care dezvoltarea este necesară. Am încercat cu colegii de la DEFCO să uh, mergem uh, mână în mână în negocierile comerciale cu politicile de dezvoltare. După aceea, problemele interne pe piața internă a Uniunii Europene. Da, avem o serie de probleme, încercăm să discutăm cu, cu SAE, încercăm pe plan extern, încercăm să rezolvăm și problemele comerciale la nivel intern. Suntem conștienți conștienți de ele și încercăm, cu ajutorul partenerilor instituționali, să sprijinim uh, eforturile depuse de diferitele asociații. În ceea ce privește cur, Tribunalul de Investiții, știți că în contextul TTIP am uh, sugerat uh, crearea unui astfel de tribunal. În momentul de față uh, finalizăm propunerea cu ajutorul dumneavoastră și Consiliului. Vom transmite propunerea noastră Statelor Unite. TTIP-ul ar fi primul loc și cel mai potrivit pentru începerea unui uh, unor discuții de genul acesta. Dar obiectivul nostru este ca modelul acesta să fie aplicat tuturor negocierilor în curs, cu Vietnam, Japonia, etc. În uh, paralel încercăm să sprijinim crearea tribunalului multilateral internațional. Asta va dura mult timp, bineînțeles. Discutăm cu experții, uh, verificăm activitatea tribunalelor multilaterale deja funcționale, încercăm să venim cu o propunere viabilă. Încă nu am uh, cristalizat-o, uh, cristalizarea este în, în curs și, bineînțeles, vom finaliza procesul cu ajutorul dumneavoastră. Putem discuta despre acest subiect la o întâlnire ulterioară, de altfel. Politicile de gen sunt uh, incluse în uh, politicile noastre comerciale, uh, facem referire la 27 de convenții internaționale și printre ele se numără și uh, convenția privind uh, nediscriminarea pe bază de gen. Sigur, putem face mai mult în domeniul acesta, dar iată, deja facem pași înainte. Revenind la inegalitățile interne despre care vorbea doamna Arena, uh, revizuim activitățile globului, uh, fondului uh, de ajustare la globalizare. Doamna Tyson este responsabilă, dar și noi ne oferim aportul. Acum, în ceea ce privește corupția, încă n-am finalizat uh, reflexiile. E important ca acest subiect să fie menționat în acordurile comerciale. De ce? Pentru că acestea au de-a face cu buna guvernanță și dacă există corupție, buna guvernanță nu poate funcționa dar încercăm să creăm acum mecanismele pentru uh, combaterea corupției și aștept uh, ajutorul dumneavoastră, bineînțeles. În ceea ce privește punerea în aplicare, o bună idee, într-adevăr, trebuie să verificăm uh, ce s-a făcut în contextul tuturor acestor propuneri. Nu mai prevăd noi propuneri legislative pe tema aceasta, dar cu siguranță trebuie să existe sisteme de verificare monitorizare și la directoratul nostru vom încerca să vedem ce putem face pe, în, ă, pe parcurs și, bineînțeles, vom veni și în fața dumneavoastră. Doamnă fi reciprocitatea. Aceasta face parte din strategie, e menționată de vreo 3-4 ori și, prin urmare, iată, e o dovadă a faptului că, unele, că misiunea noastră este aceea de a echilibra viețele. E nevoie de aplicarea acestui principiu, dar uh, trebuie să ne asigurăm că și, uh, că și partenerii noștri sunt de acord cu noi și că fac aceleași eforturi de deschidere. Reciprocitatea este esențială. Domnule președinte, cred că am răspuns la cam toate întrebările. Se vorbea și despre transparență și ce trebuie să facem pe viitor. Am uh, luat notă și voi reveni în fața dumneavoastră pentru a discuta subiectul. Bineînțeles, sunt dispusă să accept orice fel de invitație pe care mi-o adresați. Mulțumim, doamnă comisar. Este prima dezbatere pe marginea acestei strategii noi comerciale care vine cu o abordare nouă. Cu siguranță vom rămâne în legătură, vom ține legătura și vom încerca să venim cu propriile noastre uh, soluții, recomandări. Avem și un raport pe marginea acestei strategii și sperăm că împreună vom reuși să generăm bunăstarea aceea de care cetățenii europeni au de nevoie. Okay, now we are going on. Uh, să, let's... Să continuăm. Încă uh, ceva în legătură cu strategia comercială, calendarul nostru continuă până la jumătatea anului viitor, deci uh, avem mult timp la dispoziție și alte posibilități pentru discuție și mm, mă gândesc că să accept propunerea domnului Winkler să ne întâlnim regulat în legătură cu politicile comerciale, toți actorii implicați. Trecem la punctul 7 acum. Cei care doresc să ia cuvântul în chestiuni care nu privesc ordinea de zi, vă rog, sau părăsiți sala sau păstrați liniștea. Mulțumesc. Punctul numărul, șap- punctul numărul 7. Raport anual privind politica UE în domeniul concurenței. Are cuvântul raportorul nostru, domnul Adam Seinfeld. Vă rog. Dziękuję, panie przewodniczący. Comisia Europeană... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Comisia Europeană a făcut o evaluare a politicii de politicii concurenței pentru anul 2014 și mă gândesc cum să fac un rezumat al acestei evaluări, astfel încât să nu răpesc prea mult din timpul nostru. Aș spune că piața unică digitală și uh, Uh, punerea ei în aplicare, funcționarea ei e zona prioritară și nu este un lucru de mirare pentru că e un domeniu care evoluează foarte rapid <clears throat> și pentru care e nevoie de reglementări diferite decât cele care privesc piața reală și nu virtuală. Un alt domeniu care a fost evidențiat e uh, piața energiei și sectorul financiar, care trebuie să fie transparent și echitabil, apoi competitivitatea industriei europene și e ceva ce interesează foarte mult Comisia noastră, și anume promovarea culturii concurenței, nu doar în Europa, ci și în lumea întreagă. Acest ultim uh, subiect a făcut obiectul unor dispoziții care figurează pe pagina 21 și pe pagina 22 ale acestei evaluări. Cât despre avizul nostru, pot să vă spun că eu am pus în principal accentul asupra importanței investițiilor private, a parteneriatelor public-privat și utilizarea acestora pe piața concurenței. Apoi, subliniez necesitatea de a limita monopolurile și, desigur, de a evita cazurile de poziție dominantă. Apoi, mă opresc și asupra acordurilor internaționale și fac apel la uh, Organizația Mondială a Comerțului să elaboreze un acord multilateral în domeniul concurenței. De asemenea, subliniez necesitatea de a uh, ține cont de IMM-uri la scară globală propun de asemenea o acțiune pentru a promova concurența echitabilă. Eu consider că în procesul globalizării acest ultim aspect este deosebit de important. La asta se adaugă tot ceea ce ține de accesul la energie. Eu cred că accesul la energie e una din precondițiile unei concurențe loiale pe piața globală. De asemenea, subliniez rolul instituțiilor internaționale, OCDE, UNCTAD, în politica din domeniul concurenței și eforturile lor de a îmbunătăți cooperarea la nivel mondial. În rezumat, cred că este uh, un uh, document de bună factură, însă cred că mai rămâne o serie întreagă de domenii în care ar trebui să fim mai activi competitivitatea este motorul dezvoltării, e o noțiune foarte importantă și cu cât mai multă concurență avem, cu atât comerțul și economia sunt mai sănătoase. Mulțumesc și acum, în primul rând, dau cuvântul Carolinei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Gras van der Heinz. În primul rând doresc să felicit raportorul pentru proiectul său de text, grupul socialiștilor și democraților. Sunt de acord cu anumite punctele textului și mm, care au fost prezentate aici, mai ales uh, exigența de a se deschide piețele internaționale și deschiderea spre partenerii noștri internaționali, care credem noi, însă că trebuie să și uh, respecte în mod obligatoriu anumite norme sociale. Uh, un acord în cadrul OMC în ce privește principiile concurenței este și el necesar, însă nu știu dacă se va putea realiza în viitorul apropiat. Oricum ar trebui să încercăm să găsim un acord în cadrul OMC, că despre susținerea acordată IMM-urilor pentru uh, accesul la piețe este și acesta un aspect la care noi ținem foarte mult. IMM-urile au nevoie de ajutor ca să poată participa la piețele mondiale și pentru a putea uh, crea locuri de muncă și creștere economică. Am propus și o serie de amendamente, mai ales în ceea ce privește rețelele digitale și infrastructura digitală și rolul care trebuie jucat de acestea pentru a încuraja concurența. Trebuie să uităm că mai multă concurență înseamnă și prețuri mai accesibile pentru consumatori și asta e deosebit de important, mai ales în domeniul comunicațiilor, telecomunicațiilor. Raportorul vorbește și despre energie. Însă, nu știu dacă se ține cont și de necesitatea unui acces la sursele de energie, da, însă la un preț rezonabil pentru a evita practicile care distorsionează concurența, va fi necesar să ținem noi cont de acest aspect și, de altfel, ne dorim ca serviciile și bunurile publice să fie protejate să beneficieze de protecție. Mai este și situația marilor lanțuri de distribuție de care trebuie ținut cont, deoarece ele, poziția lor pe piață distorsionează concurența în lanțul de aprovizionare și pune probleme însemnate în țările de origine. Exemplul bananelor e unul foarte greitor, pentru că acolo e vorba de faptul că se dictează și se impun artificial prețurile. Sper că putem să beneficiem de o bună cooperare și fără îndoială vom avea un compromis de calitate până la sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte important să existe un picior de egalitate la nivel european, la nivel internațional și mă bucură faptul că Parlamentul European Uh, acordă importanța datorată politicii concurenței. Trebuie uh, creată o situație de egalitate pe piețele internaționale. E un obiectiv uh, pe care grupul meu ECR îl susține și la care ține foarte mult. Vreau să felicit raportorul pentru munca sa și, în general, suntem de acord cu propunerile făcute. Însă, pe de altă parte, dați-mi voie să adaug trei elemente suplimentare în propunerea de la numărul 5, de exemplu, se vorbește despre un acord multilateral în uh, materie de uh, concurență, în domeniul concurenței. Ar fi bine să adăugăm un alineat uh, suplimentar pentru a vorbi de acordurile de cooperare cu țări terțe cu respectarea unei concurențe loiale. Mă gândesc, de exemplu, la acordurile de cooperare semnate între Uniunea Europeană și Elveția. Avem un acord în 2013, un acord inovator în contextul schimbului de informații între autoritățile din domeniul concurenței. Al doilea punct, în propunerea numărul 6 din document se spune acolo că se sprijină inițiativele UNCTAD și OCDE. Eu cred că Comisia Europeană și autoritățile uh, pentru concurență din statele membre ar trebui încurajate să participe la rețelele internaționale ale concurenței. Am putea deci adăuga o propunere în acest sens. Un al treilea lucru, mă refer acum la punctul numărul 7 al documentului. Acolo se invită Comisia să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a consolida concurența loială. Da, de ce nu? putem prevede, prevedea și o cooperare tehnică cu autoritățile din domeniul concurenței din țările emergente. Cred că ar fi o bună idee. Grupul nostru va depune, deci, în acest sens, o serie de amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Uh, Tia Browns. Yes, thank you, Chairman. Um, the Commission... Doamna Tea Browns Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută proiectul de raport care abordează chestiuni importante și ne-am bucurat să aflăm care este poziția dumneavoastră pe această temă. Luăm notă de comentariile făcute astăzi și o să vedem cum evoluează discuțiile pe marginea amendamentelor. Ar fi poate doar câteva chestiuni de menționat. Subliniem că suntem deosebit de activi în forurile internaționale atunci când e vorba de acorduri bilaterale și când e vorba de foruri multilaterale. rețea internațională pentru concurență, mai bine de 100 de state care participă la aceste discuții extrem de deschise în încercarea de a îmbunătăți relațiile reciproce. De asemenea, dorim să spunem că directoratul nostru sprijină țările din vecinătate și țările candidate, cum ar fi Turcia și Moldova, după cum se indică și la liniatul 7, și ca ultim punct se spune aici că subvențiile pot fi un obstacol în calea comerțului și pot distorsiona concurența și de aceea avem un sistem de controle a ajutorului de stat, chestiuni care fac obiectul negocierilor de tip. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și mă întorc spre raportor. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru observațiile făcute, pentru comentariile dumneavoastră. De asemenea, sunt recunoscător pentru pozițiile pozitive și pentru promisiunile de depunere a amendamentelor. Cred că nu o să fie probleme și sper că vom putea pregăti amendamente de compromis la timp. O să respectăm termenul. Termenul de depunere a amendamentelor 21 octombrie la amiază. Adoptarea pe 19 noiembrie. Mulțumim foarte mult. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, mai precis punctul 8 acordul privind comerțul cu servicii, acordul TISA. Am decis să pregătim o rezoluție care să reflecte situația actuală și să facă recomandări pentru viitor și dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Viviana Reding. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încep cu o serie de informații de ordin tehnic Documentul de lucru din septembrie e în dosarul dumneavoastră. Este vechiul document din septembrie. S-a distribuit doar acum proiectul de raport. Proiectul de raport a fost trimis din vremea și raportorilor din umbră și este disponibil pe internet de luni. Toată lumea l-ar fi putut consulta, dar ce aveți în dosarul de pe masă este documentul vechi din septembrie. De asemenea, avem o analiză în profunzime a Departamentului Politice a Parlamentului. În dosarul dumneavoastră se regăsește și acest document cu informații interesante care vă permit contextualizarea dezbaterii. Cetățenii doresc de la noi transparență deplină. De aceea, încercăm noi, Parlamentul European, să transformăm acest acord într-un model de referință pentru a crește încrederea cetățenilor. Am monitorizat fiecare etapă a negocierilor de la alegerile din 2014 încoace și am primit toate documentele de negociere. Au fost șase ședințele ale grupului de monitorizare într-un an. Am avut uh, conversații în interiorul și în afara instituțiilor cu societatea civilă și curând vom formula directive clare în legătură cu ce tip de acord ne dorim și ce tip de acord nu ne dorim. Și când spun noi, Comisia INTA și cele nouă comisii responsabile pentru aviz. Asta am făcut și asta vom face și pe viitor. În al doilea rând, vreau să spun clar care este poziția mea uh, uh, către acest acord, în raport cu acest acord, este da, dar nu atunci când e vorba de reducerea regulamentelor interne. Vrem o deschidere a piețelor pentru firmele noastre, barierele sunt considerabile în afara Europei, însă vrem o plasă de salvare, plasă de siguranță pentru reprezentanții economiei europene. Serviciile sunt coloana vertebrală a întregii economii. Serviciile se regăsesc în orice, se regăsesc în agricultură, în comerț, în ce. Trei sferturi din produsul nostru intern brut și două treimi din locurile de muncă. E nevoie, prin urmare, de deschidere dacă vrem să continuăm să avem creștere în acest sector a serviciilor. Însă, aceste negocieri nu ar trebui să submineze modul nostru social, economic și politic, care este invidia multor alte țări. Da, fluxurilor de date transfrontaliere, dar cu condiția să se respecte dreptul la protecția datelor private și la intimitate da mobilității uh, forței de muncă calificate, dar doar în scopuri specise pentru o perioadă limitată și în condiții precise statuate într-un contract și în legislația internă. Da, dacă e vorba de un contract ambițios, dar cu condiția să fie echilibrat. Acest acord ne permite să intervenim în procesul de globalizare, să asigurăm dimensiunea reciprocității și să ne asigurăm că dreptul nostru de a reglementa este pe deplin respectat și că drepturile noastre fundamentale sunt respectate așa cum trebuie. Și pentru a sublinia cu pregnanță acest lucru, alături de aceste linii albastre, da, uh, am inclus și acele rânduri roșii, ce nu vrem să auzim, ce nu vrem să fie acolo la negocieri. Mai puține drepturi pentru consumatori, nu ne vrem mai multe. Vrem să exportăm regulile astea de roaming blocarea spamului. E nevoie de mai multă reciprocitate, un acces mai bun la piețele internaționale în materie de achiziții publice, transporturi, telecom, eh, servicii financiare. Vrem avantaje pentru IMM-uri o dispoziție privind informațiile online cu caracter comercial. Asta ne-a promis Comisia ca linie generală. E bine, ar trebui să începem să punem în aplicare această promisiune în acest acord chiar de la început. Standardele internaționale pe care noi le aplicăm trebuie să ne asigurăm că sunt aplicate și de partenerii din afară. Basel, FSB, IMO, ICEO, Și trebuie să ne gândim și la dimensiunea multilaterală. Vrem China ca participant, vrem alte economii în dezvoltare și emergente, pe cine vrem ca observator. Consistență mai bună, guvernanță și așa mai departe. Nu doresc să repet totul pentru că asta ne-ar lua foarte mult timp Însă, după cum spuneam, am spus și foarte clar ce nu vrem. Dreptul nostru de a reglementa trebuie să rămână neatins. Serviciile publice trebuie să fie excluse. Sănătate, componenta socială, toate, pentru toate acestea avem nevoie de un standard precis în sensul păstrărilor în majoritatea, nu chiar în toate, dar în majoritatea acordurilor noastre, audiovizualul și activitatea editorială și de publicații trebuie să fie exclusă. Adesea uităm această componentă, publicațiilor trebuie să le includem aici. Doamna comisar vorbea de protecția datelor, caracter personal, și aici avem un reper clar, e vorba de un drept fundamental care nu poate fi negociat. Și așa mai departe. Stimați colegi, cred că n-ar trebui să vorbim aici de interese opuse. Tendințele sunt complementare. Nu poți să ai un acord comercial fără garanții, nu poți să ai garanții fără un acord comercial așa cum trebuie. Ce ar trebui, prin urmare, să combinăm ambele dimensiuni și dacă reușim să facem acest lucru, atunci obiectivul european de a asigura un plus de competitivitate, protejând în același timp valorile, va fi respectat. Ne vom asigura că jucăm uh, după reguli și nu de dragul lor. E vorba încă o dată de piețe care sunt ne sunt închise și nu țin cont de reperele noastre în materie de cultură și servicii publice. Ori noi sigur ar trebui să pornim pe calea negocierilor cunoscând aceste realități și să nu considerăm nimic ca jucat până când negocierile nu se încheie. Și aici, într-adevăr, apare plus valoarea reprezentată de Parlament. Apropo, stimați colegi, trebuie să vă spun că modul de lucru cu raportorii din umbră este foarte bun și sperăm să ajungem la un rezultat care să întrunească un maximum de consens în acest Parlament. Mulțumim, doamna Reding. Da, acum cuvântul raportorului din umbră, Kitten Darling. Mulțumesc foarte mult, după cum s-a spus deja. Serviciile sunt esențiale pentru economia noastră, pentru crearea de locuri de muncă. Sigur, ă, asta cu atât mai pregnant în țara mea. De aceea standardele aplicate în sector sunt esențiale dacă vrem să avem o economie echilibrată și locuri de muncă bune la noi și în afara Europei. Noi, cei din grupul socialiștilor, vedem că raportarea dorește să ajungă la un acord larg cu toate grupurile politice și vom încerca să lucrăm în același spirit constructiv în atingerea obiectivului comun în materie de conținut. Vrem o reintroducere a multilateralismului. Nimic, prin urmare, din acest acord nu ar trebui să fie incompatibil cu viitoarele acorduri multilaterale și asta va fi un reper în poziția noastră privind acordul prin comerțul cu serviciile. Văd că ce avem deocamdată se bazează pe compromisul obținut uh, în trecut, atunci când ne-am ocupat de rezoluția TTIP, mai ales pe chestiuni cum ar fi respectul pentru serviciile publice, <clears throat> protecția datelor cu caracter personal și protecția pentru serviciile financiare, dimensiunea prudențială. Sperăm să facem progrese în acest sens, pentru că îmi închipui că discuțiile pe aceste teme vor fi complicate, probabil nu atât de complicate ca cele pe alte teme. În materie de servicii publice, după cum spunea doamna Redding, o să cerem o eliminare completă a lor de la negocieri, însă vom opune orice clauză standstill care ar afecta negativ serviciile publice dacă vrem un raport eficient, trebuie să avem o combinație de mesaje politice și de elemente cu caracter tehnic pentru negociatorii comisiei și asta este foarte clar atunci când e vorba de reglementările interne și de mobilitate. Trebuie să ne ocupăm de aspectele tehnice pentru a ne asigura că reprezentanții comisiei țin cont de spusele noastre și nu se ascund sub texte ambigue sau cu caracter general, se pot face îmbunătățiri în acest sens. În materie de mobilitate, trebuie să spunem clar că este nevoie de garanții precise pentru a asigura protecția standardelor de muncă și a drepturilor angajaților și în acest sens aș sugera includerea unei clauze sociale orizontale și de asemenea unor elemente care să presupună definirea categoriilor de angajați eligibile în materie de reglementare internă. Dreptul autorităților publice de a reglementa trebuie să fie garantat și salut faptul că în proiect se regăsește acest lucru. Trebuie să discutăm cum am putea într-adevăr atinge acest obiectiv în cursul negocierilor și eu am să înaintez o serie de amendamente pentru a contribui la această discuție. Cred că putem fi mai îndrăzneți, mai temerari, cerând ca dispozițiile privind aceste reglementări să nu meargă dincolo de dispozițiile GATS. Ca să închei, cred că trebuie menționată și transparența. Totdeauna trebuie să încep cu lucrurile bune și recunoaștem că s-au făcut pași înainte, în materie de transparență. Se face mai mult acum decât în trecut, în sensul uh, creșterii încrederii publicului în aceste politici, dar încă, încă sunt multe de făcut. Și în raport noi trebuie să facem un apel la negocieri deschise, cu transparență completă, și să cerem ca toți participanții să fie în domeniul public, toată documentația să fie cunoscută. Aștept cu nerăbdare să continui pe viitor colaborarea cu raportoarea și cu raportorii din umbră și sper să avem un raport constructiv prin modul în care dorim să contribuim la aceste negocieri și să nu uităm că aici nu votăm uh, dacă acceptăm sau respingem tratat, acordul. Asta se votează la sfârșit. Acum transmitem un semnal politic către negociatori și dacă nu transmitem un semnal politic către negociatori, atunci nu ne putem plânge de rezultatul acestor negocieri. Vă mulțumesc. Aveți dreptate, Emma McLaughlin. Mulțumesc, mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Prin acest raport, sigur, se încearcă asigurarea unei poziții, unei voci a Parlamentului în aceste negocieri și pentru aceste mulțumesc raportoare. Ce am văzut în raport mă mulțumește, că chiar o abordare echilibrată, se sprijină acest acord recunoscând în acest timp valoarea protecției consumatorilor și ținând cont de pozițiile uh, colegilor din Parlament sau reprezentanților spectrului politic. Am să citesc și pe viitor uh, mai în detaliu acest text pentru a pregăti amendamente, dar astea ar fi observațiile mele inițiale. Raportoarea, într-adevăr, vrea să se asigure că toate elementele de îngrijorare au fost luate în calcul și acest lucru se vede în prima versiune a proiectului, mai ales dreptul de a reglementa interes public, cu tot sistem de acord că țările trebuie să-și păstreze dreptul de a, a elabora astfel de reglementare intereselor propriu, dar sigur nu trebuie să subliniem acest lucru, eliminăm, ne ținând cont de angajamentele asumate în prealabil să nu uităm, acordurile internaționale pot, la rândul lor, să devină depășită. Sigur, chestiunea va trebui examinată mai în detaliu pentru a ne asigura că nu există un impact negativ, mai ales asupra altor acorduri. I-aș încuraja pe colegi să se gândească la excepțiile de ordin cultural. A fost o problemă în negocierile TTIP În trecut eh, am salutat eliminarea componentei audiovizuale pentru a proteja piața europeană, producția europeană. Însă mă întreb eh, dacă o astfel de măsură care să vorbească de cultură fără o definiție mai precisă ar putea crea probleme de interpretare. E nevoie de clarificări suplimentare aici. Va trebui să vedem exact cum Uh, negociem pe viitor în această temă. Înțeleg că doamna comisar a contactat uh, președinția Comisiei de Cultură tocmai în acest sens. Salut abordarea precaută a raportoarei într-o serie de teme, mai ales că vorba de relație cu țări terțe. E o chestiune sensibilă pentru multe state membre și în amendamentele mele am să accentuez poziția noastră în relația cu Turcia pentru a reduce anumite cerințe, mai ales privind muncitorii din construcții. Sunt de acord cu raportarea o chestiune care ține de migrație și n-ar trebui să fie inclusă în acord, însă eventual să vorbim de deplasarea temporară a muncitorilor sau a angajaților cu înaltă calificare. Mulțumesc raportoare pentru munca depusă. Mulțumim, domnul Tacula. Äh, Shadow Rapporteur vom GUE ist Domnule Tacula, visați. Sunteți cu capul în nori. Because I, as you may find out, I was in the coffee break. Da, domnule președinte, am, fost, am luat pauza de cafea și iată, am pierdut noțiunea timpului. Discutăm despre TISA. Bun, perfect. Salutăm raportul doamnei Reding. Considerăm că el uh, merge mână-mână cu documentul de lucru și pune accent pe toate punctele esențiale. Serviciile sunt uh, parte a exporturilor uh, europene și ale, uh, parte esențială a economiei europene vor crește ca importanță în următorii ani. Serviciile, bineînțeles, sunt uh, deosebit de importante pentru Uniunea Europeană și negocierile TISA trebuie să fie folosite către noi pentru a ne asigura pentru a asigura punerea în aplicare a principiului reciprocității în celelalte uh, Uh, piețe și în uh, noua strategie comercială a Comisiei Europene, reciprocitatea este uh, de asemenea esențială. Comerțul electronic și deschiderea piețelor achizițiilor publice în statele terțe sunt domeniile cele mai importante. However, Uh, rapporteur rightly indicates that the EU should also pursue. Doamna raportor uh, spune prea bine că serviciile publice trebuie să fie tratate cu mare, mare atenție în, în contextul acestor negocieri. serviciile audiovizuale și, uh, iată, serviciile publice trebuie să fie negociat trebuie să fie excluse din uh, negocieri. Chiar dacă negocierile privind TISA au uh, avansat, dezbaterea publică, iată, nu a avut loc. Iar noi, prin această rezoluție, trebuie să ne asigurăm că atragem alături de noi sau atragem în discuție opinia publică. E importantă, de asemenea, portarea unei dezbateri pe tema Chisa și uh, între statele membre. Sperăm din tot sufletul că documentul nostru va întări poziția Comisiei în cursul negocierilor și, uh, bineînțeles, vom depune eforturi în acest sens. Am uh, luat cuvântul, domnule președinte, în numele raportoarei noastre din umbră, care, după cum am spus deja, nu a putut uh, participa la ședința de astăzi. Am vorbit și în numele <laughs> ALDE și sper că am uh, citit textul corect. Doamna Miner, mulțumesc, domnule președinte. Și eu înlocuiesc, îl înlocuiesc pe raportorul nostru din uh, umbră, deci voi citi textul. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să-i mulțumesc raportarei pentru această, acest proiect de raport care clarifică domeniul de aplicare a acordului TISA și încearcă să facă recomandări în direcția unui acord uh, cât se poate de echilibrat și care să contribuie la relansarea discuțiilor uh, la nivelul OMC. Dar oare chiar avem nevoie de acest uh, acord? Noi nu prea credem. În loc să lansăm astfel de acorduri, ar fi bine să se aplice acordul GATS. Haideți să-l analizăm, uh, să-l punem în aplicare, să creăm un acord practic mai bun pentru uh, garantarea standardelor sociale și un acord care ar garanta și locurile de muncă. De asemenea, doamna raportor vroia sau propune să se creeze un fel de analiză de impact după finalizarea negocierilor. Dar această analiză de impact ar avea rost acum, nu după finalizarea negocierilor. Societatea civilă este îngrijorată de negocierile acestea, trebuie să ascultăm de societatea civilă și să nu continuăm negocierile acestea uh, internaționale. Uh, Uh, serviciile publice trebuie să fie liberalizate, nu protejate conform literei acordului. Dumneavoastră, iată, acum cereți uh, excluderea anumitor uh, servicii publice din sfera de aplicare a acestui acord, dar nu spuneți care anume doriți să fie excluse. Noi ne gândim la educație, sănătate, Uh, furnizare de apă, toate acestea trebuie să fie excluse din uh, TISA. De asemenea, respingem orice fel de clauză standstill sau uh, ratchet, care sunt în, con în continuare incluse în proiectul acesta de raport. Pot să prezint și poziția mea proprie? Domnul președinte, mai avem o temă pe ordinea de zi. Asta este problema, stimați colegi. Uh, raportorul de la AFCO este alături de noi și ar trebui să-i dăm și lui timpul să-și prezinte raportul. Poate că la o a doua rundă veți primi din nou uh, cuvântul. În numele verzilor, doamna Keller nu este prezentă, uh, o înlocuiește domnul Butner. Uh, uh, sorry. I also want to thank you for the report which I și eu vreau să vă mulțumesc uh, pentru acest raport, care reprezintă o bază de <laughs> discuții potrivită. Suntem de acord că o aplicare obligatorie a standardelor internaționale ar trebui să fie condiția asumării de responsabilități în uh, contextul serviciilor transfrontaliere. Lucru este important pentru mine, cel puțin. În ceea ce privește transparența, suntem de acord cu dumneavoastră că nu ar trebui să existe obligația de a prezenta părților interesate proiectele legislative. Este important să avem o listă pozitivă pozitivă și nu o listă hibrid de tip negativ. De asemenea, uh, trebuie să ne gândim la consecințele clauzelor standstill și uh, ratchet care se doresc a fi aplicate asupra tratamentelor naționale. În, doar după uh, negocieri, iată, se dorește ca documentele să, ajung, să ajungă la opinia publică. Deci transparența nu e bine uh, nu e bine conservată, nu este garantată. Este important să se ia în considerare toate comentariile opiniei publice și inputul societății civile este într-adevăr esențial. Uh, Dialogurile cu societatea civilă pe care le-am organizat până în momentul de față au ajutat, dar nu sunt suficiente pentru a asigura implicarea adecvată a societății civile. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale, care de altfel sunt uh, responsabile pentru punerea în aplicare a acestui acord și, bineînțeles, autoritățile centrale, sunt mai incluse Uh, sau mai prezente în cursul negocierilor. Vom depune amendamente care merg pe linia aceasta și vom încerca alături de dumneavoastră să ajungem la un compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele EFDD, domnul Castaldo. Eh, Intervenție fără microfon. Michael, Michael. Ok, grazie Presidente. Sono l'onorevole Ferrare e intervengo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Iau doar cuvântul numele colegei Bedin. Dragi colegi, mulțumesc doamnei Reding pentru raportul său. E un document excelent, l-am citit cu mare interes și, în general, sunt de acord cu el. Noi nu ne opunem în principiu comerțului cu servicii, însă considerăm că trebuie să existe măsuri de salvgardare care să elimine riscul de abuzuri. De aceea, deși mulțumim colegii pentru o muncă extraordinară, Totuși, unele din problemele mai sensibile nu au fost evocate acolo și au rămas nerezolvate. Nu știu dacă voiți sau nu. Eu consider că opoziția Parlamentului European privitoare la un tratat cum este TISA trebuie să fie exprimată inclusiv în ce privește teme mai controversate. În primul rând, chestiunea fundamentală a listei pozitive, <clears throat> care trebuie aplicată fie cât privește accesul la piață, cât și tratamentului național. Eu cred că trebuie să punem negru pe alb faptul că o abordare hibridă e riscantă pentru cetățeni și că noi, europarlamentarii, nu putem să acceptăm așa ceva. O altă chestiune, cred eu, foarte importantă e cea a serviciilor publice cu, cu capital privat. Deci o societate privată, de exemplu, care gestionează o companie de transport public dintr-o localitate. De exemplu, societățile în participațiune în Italia și în alte țări europene. Mulțumesc raportoare pentru că a exclus ferm sectorul public, însă cred că uh, mai sunt necesare și alte precizări privitoare la ce anume tip de servicii publice se referă domnia sa și cel la care m-am referit e o altă chestiune, localizarea datelor informatice, pentru că în momentul în care aceste date vor putea circula în mod liber între țările semnatare, va fi necesar să știm unde și cum anume sunt prelucrate aceste date doar în lumina recentei sentințe a Curții de Justiție, care a considerat că e inadecvat nivelul de protecție a datelor în Statele Unite, însă și în lumina faptului că acest tratat dorește, se dorește a fi semnat cu China, care nu strălucește în domeniul protecției datorilor personale. Apoi, uh, posibilă ambiguitate în ce privește lucrătorii migranți sau imposibilitatea de a face din nou publice serviciile care au fost privatizate în trecut. Acestea sunt unele puncte critice, dar eu sper că vom putea să le uh, analizăm cu ceilalți raportori din umbră și încă ceva înainte de a încheia, nu am apreciat calendarul, că nu avem timp suficient la dispoziție pentru un dosar atât de important, nu doar aici la INTA, ci la și alte comisii parlamentare, unde uh, Dorim să aplicăm procedura simplificată sau se dorește a se aplica procedura simplificată, deși o asemenea dezbatere are nevoie de mai mult timp. Asta a fost intervenția doamnei Beghin. Mulțumesc. Oui. Domnul Borel. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea doamna raportor, nu trebuie să diabolizăm negocierile, dar avem dreptul să fim uh, sceptici când vine vorba despre uh, bunăvoința ce se ascunde în spatele acestor negocieri. Trebuie să fim vigilenți. Și mă bucur tare mult că, iată, textul pe care îl avem în momentul de față este mult mai bun din ceea, în ceea ce privește reglementarea financiară și uh, protejarea informațiilor cu caracter personal. Mi se pare că raportul uh, se ridică la nivelul așteptărilor. Uh, chiar dacă trebuie să recunoaștem că mai există lucruri de făcut. Uh, Haideți să vorbim despre care sunt aspectele ce trebuie să fie îmbunătățite. Trebuie să protejăm mai bine serviciile publice, trebuie să le excludem din acord, insistând asupra uh, necesității creierii unor liste doar pozitive, în special în acest domeniu care este acum bulversat. De asemenea, trebuie să spunem clar ce poate fi liberalizat și ce nu. Asta în primul rând. În al doilea rând, cu toții spunem că uh, accesul companiilor europene la piețele de achiziții publice din statele terțe este important și este, unul dintre, este una dintre mizele negocierilor. Dar să nu recunoaștem, să nu negăm faptul că dacă ridicăm prea tare standardul acestor ambiții ale noastre, s-ar putea să ne trezim cu cine știe ce măsuri represive din partea uh, partenerilor. În al treilea rând, în ceea ce privește transparența, domnule Dartmouth, Dartmouth, Dartmouth vă rog să tăceți, uh, haideți să recunoaștem că, uh, cel puțin la acordul TISA, transparența lasă de dorit și mai sunt multe de făcut. Ima. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe doamna raportoare, pe doamna Reding, pentru o muncă excelentă și vreau să mulțumesc și raport raportoarei din umbră pentru că s-a ocupat de educație, ceea ce se vede în proiectul pe care îl avem în fața ochilor. Da, într-adevăr, cum spune raportarea, e adevărat că în legătură cu TISA și TTIP s-au construit multe mituri și curentul la negociere e foarte negativ și uh, maniera de a lupta contra acestor mituri e transparența. Niciodată nu cred că e destul de transparență. Apoi, sunt total de acord că în regulamentul nostru privitor la protecția datelor, privitor la serviciile financiare, privitor la normele noastre sociale și de muncă și excluderea serviciilor culturale, nu se pot negocia. Însă există un punct în legătură cu care trebuie să fim foarte clar și mai ferm, cred eu, și mă refer la excluderea serviciilor publice și de interes general. Trebuie să rămână acolo ex extrem de clar că sub niciun aspect nu se va uh, conveni nimic în TISA care va putea uh, însemna limita marja de acțiune a organismelor publice atunci când se ia decizia a organiza și desfășura serviciile publice. Deci, acolo trebuie să se spună clar că se apără acest drept uh, de acțiune al guvernelor. Și aici, cred că trebuie să urmărim aproape ce se întâmplă cu clauzele standstill și ratchet, ca acestea să nu presupună vreo derogare și guvernele la orice nivel să decidă ele care sunt serviciile care sunt oferite cetățenilor. Voi uh, elabora și eu amendamente care cred că sunt oportune, însă din nou spun că punctul de plecare cred că este foarte bun. Mulțumesc. Dear colleagues, we have only seven... Stimați colegi, mai avem 7-8 minute la dispoziție. Trebuie să mai intervină comisia și raportoarea. Vă rog să fiți succinți, pentru că mai avem și un alt punct din de zi, pe ordinea de zi și raportorul de la AFCO este aici. Helmut. Nu, doamna Miner. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei. Uh, uh, eu nu consider că acest acord este necesar și mă tem că prea multe dintre prerogativele noastre vor fi călcate în picioare în cazul în care intrăm în acest acord. Este vorba despre clauzele standstill și cele ratchet care pun o serie de probleme. E important ca parlamentele naționale să fie implicate în, în negocieri și, de asemenea, parlamentele naționale trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima pe marginea acestui acord. Domnul Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Un singur comentariu, dar unul foarte important. În raport se spune că fluxurile de date au, s-au transformat în coloana vertebrală a comerțului internațional. Dar doar săptămâna trecută, Curtea Europeană de Justiție, ce a făcut ea? Ea a, a distrus, practic, acordul Safe Harbor, care permite, practic, transferul de date. Actorii implicați uh, piața aceasta spun uh, clar că mii de prestatori de servicii se bazează pe Safe Harbor pentru a transfera informațiile din Europa în SUA, deci uh, decizia CEJ este o veste mai mult decât proastă. Deci, pe de o parte, ce vedem? instituțiile europene încearcă să negocieze TISA și, pe de altă parte, alte instituții europene distrug, calc în picioare un instrument esențial care are o serie de beneficii atât pentru uh, liberul schimb cât și pentru uh, cetățeni. Și vreau ca cei din comisie să reacționeze la aceast, acest comentariu al meu și uh, nu să încerce să diminueze importanța subiectului. Domnul Seinfeld, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă pronunț asupra unui singur subiect. Peste tot se spunea că este absolut esențială excluderea serviciilor publice din acest uh, acord. Dar uh, serviciile publice au o anume specificitate. Și anume, există tipuri de servicii uh, publice, precum uh, transportul rutier sau uh, transportul feroviar, care au profitat de pe urma liberalizării. Deci se prea poate ca serviciile acestea publice să nu fie neapărat uh, uh, se, se prea poate ca uh, excluderea acestora să nu fie neapărat necesară. Domnul președinte, Ignațio, cred că tu ești negociator pentru TISA, nu? Ai cuvântul. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport. Așteptăm versiunea finală cu mare nerăbdare. A, există în acest raport multe elemente care merg mână în mână cu politicile noastre. Și noi uh, suntem de părere că multilateralismul este esențial, echilibru între fluxurile de date și uh, protecția uh, datelor cu caracter personal uh, și multe alte elemente sunt comune, practic. Dreptul de a reglementa este deja statutat în textul nostru, este un aspect esențial al tuturor acordurilor noastre de liber schimb și a, este inclus uh, și în TISA. Rezervele cu privire la serviciile publice ne permit practic, să evităm uh, efectele negative asupra acestui domeniu, efecte care ar putea să apară prin încheierea acestui acord. După aceea, uh, nu ne distanțăm de gaz, gaz nici pe departe. Uh, și tocmai de aceea avem acest domeniu de aplicare al TISA, pentru că TISA ar trebui să ducă la punerea în aplicare al GATS. După aceea, accesul uh, pe baza unor liste pozitive la piață și listele negative. Dacă facem o analogie cu Bretton Woods și GATS, să nu uităm că și acolo există uh, taxele vamale, uh, care reprezintă o listă pozitivă, dar mai există și o listă negativă acolo <laughs> cu privire la anumite uh, tipuri de servicii. Ei bine, la TISA păstrăm un regim preferențial pentru anumite servicii și prin uh, lista pozitivă permitem sau nu accesul la anumite tipuri de servicii publice. Mulțumim. Urmează doamna Reding. Um, mulțumesc și mulțumesc și colegilor pentru intervențiile și uh, sugestiile concrete, creative. Aștept uh, cu interes amendamentele și sper să putem până la urmă face propuneri concrete care se bucure de marea majoritate a votului colegilor. Bun. Uh, s-au dat deja răspunsuri tehnice de către Comisia din aur, deci nu trebuie să revin eu. Vreau doar Eh, să spun pentru toată lumea că noi eh, lucrăm în contextul GATS, pentru că trebuie să construim TISA în așa fel încât să poată, într-adevăr, să eh, fie multilateralizat într-un anumit moment, să nu fie doar bilateral, de trebuie să păstrăm această structură. Și o informație de natură tehnică în legătură cu evaluarea de impact. Eu am propus două asemenea evaluări, una acum, Uh, imediat, care deja este în curte de elaborare, și alta atunci când vom avea textul definitiv în urma negocierilor. Așadar, vor fi două evaluări de impact puse la dispoziția Parlamentului înainte de ultimul vot în Parlament. Mulțumim, doamnă raportor, spune președintele. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 30 octombrie la orele 6 eh, PM și apoi pe 3 noiembrie și 1 decembrie vom avea eh, o nouă discuție aici. Vreau să mulțumesc interpreților că ne-au mai acordat încă 10 minute. Item, thanks a lot. Că mai avem un punct pe ordinea de zi. Mulțumim tuturor celor din cabine. Și trecem imediat la ultimul punct. Punctul numărul 9. E vorba de raportul privitor la transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile europene. Institutions. Um, this is a initiative. E vorba de o inițiativă APCO și e vorba despre reflexia asupra funcționării instituțiilor noastre și mai ales se pune din punctul nostru de vedere chestiunea transparenței. E cea mai importantă, tocmai am discutat-o în legătură cu TISA. să avem uh, și multe discuții privitoare la transparență cu ocazia acestui raport, uh, inclusiv al raportului uh, pe, privitor la TT. Am discutat cu doamna comisar tocmai azi această temă și mă bucură faptul că raportul de la AFCO este aici alături de noi și voi da imediat cuvântul pentru a ne explica punctul său de vedere. Mr. Gigold. Um, Vă rog, domnule Gigold. Will be very brief. Uh... Mulțumesc, voi fi foarte succint. În primul rând vreau să spun că salut faptul că INTA și aduce acum contribuția cu un aviz. Calendarul o permite, fără nicio problemă. Avem avize jurii, inte, Envy, cont și ne arată că e vorba de un raport important, aceste contribuții. Vreau și eu să subliniez că doresc o relație foarte bună cu toate uh, comisiile. Deja am început uh, să invit raportorii pentru aviz uh, la reuniunile pe care noi le organizăm deja cu raportorii din umbră ca să existe o situație de egalitate pentru toți cei care își aduc contribuția. Sigur că pot exista suprapuneri cu activitatea în alte comisii, de aceea, vizele trebuie incluse, măcar parțial, în ceea ce facem noi uh, pentru a ajunge la compromisuri, pentru că dacă nu, uh, situația va fi confuză. Însă eu vreau cea mai bună cooperare posibilă și salut faptul că președintele INTA uh, se ocupă de acest aviz. Și acum uh, aș dori să spun uh, ce chestiuni mă interesează pe mine în punctul dumneavoastră de vedere. Uh, Sigur, începând cu responsabilitatea, e o, o problemă cheie și anume că trebuie înțeles de ce anume se iau anumite decizii și cine anume a luat-o. Parlamentul are uh, discuții cu ușile deschise, în schimb Consiliul nu de dovadă de aceeași transparență. Așadar, aș dori să știu care e poziția dumneavoastră aici. În ce privește transparența, sigur că dezbaterile au fost uh, înflăcărate, negocierile comerciale au existat îmbunătățiri, dar și acolo întrebarea e dacă putem să ținem cont și de opinia ombudsmanului în acest domeniu. Ar trebui să fie o listă de documente, spune domnia sa, și cred că ar trebui să discutăm și dacă condițiile din sala de lectură sunt întrunite, de exemplu, sub comisia taxe s-a spus că condițiile sunt dificile și să vedem dacă sunt corespunzătoare sau nu. De asemenea, ar fi interesant să discutăm dacă Parlamentul European poate accepta că uh, e pe o poziție inferioară față de anumite parlamente naționale. Deci, nu cumva ar trebui să se aplice principiul aplicării celor mai înalte standarde. În ce privește integritatea, Cred că una din marile chestiuni discutate a fost dacă toți actorii au acces egal la informații și luare de decizii și dacă ne bucurăm de transparență totală. Deci, consider că, de exemplu, ar trebui uh, ca în mod obligatoriu, chiar și atunci când discuți uh, cu funcționarii de nivel mai scăzut din comisie, dar și cu Parlamentul, să cerem ca toți cei care participă la discuții pe chestiuni de, legate de reglementare trebuie să fie înscris în Registrul Transparenței și reuniunile la care iau ei parte trebuie să fie transparente și făcute publice. Și în ultimul rând, cred că și în ce privește negocierile comerciale și negocierile internaționale ale UE, trebuie să respectăm cele mai înalte standarde uh, aplicate de alte organizații internaționale, cum ar fi OMC, Organizația pentru Drepturile de Proprietate Intelectuale și Convenția Orhus. Deci cred că avem de învățat și în ce privește transparența, integritatea și responsabilitatea de la alții și acum m-ar interesa aud ce punctul nostru de vedere dumneavoastră că sunteți o comisie implicată atât de mult în aceste chestiuni. Și sigur, mă aștept la un aviz uh, foarte constructiv din partea noastră. Da, mulțumesc și acum are cuvântul raportor din umbră, din partea PPE. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă gândeam că dumneavoastră, în calitate de raportor, veți lua cuvântul uh, mai întâi de toate, dar voi fi succinte, dacă tot mi-ați permis. Suntem la începutul uh, lucrărilor. E într-adevăr salutar faptul că, iată, încercăm într-o manieră complexă să ne gândim la cum anume funcționează instituțiile europene și încercăm să le aducem uh, pe diferitele instituții pe același picior de egalitate. Vorbim despre integritate, transparență, etc. Dar în momentul în care aceste teme sunt uh, dezbătute uh, în relație cu vreo instituție sau alta, practic accentul cade de fiecare dată altfel și lucrul acesta trebuie să fie eliminat. Tendința aceasta trebuie să fie eliminată. E important ca în cele patru instituții uh, importante și uh, sateliții acestora să fie evaluate pornindu-se de la diferitele uh, responsabilități pe care le au. Dar pentru a înțelege această complexă structură, e important să înțelegem structurile interne ale uh, diferitelor in, uh, in, instituții și uh, Uh, pornind de la înțelegerea internă, putem să discutăm despre promovarea unor principii la nivel general. Mă bucur tare mult că, iată, comisia noastră ia o poziție pe marginea acestui subiect. Dar trebuie să mă întreb dacă vom discuta despre comerț, într-adevăr, aceasta fiind uh, responsabilitatea noastră. Dar vom vedea cum vom uh, băga acest subiect al, noas- al nostru în avizul pe care ni-l, ai, ni-l vei prezenta. Mulțumesc uh, tare mult. Oricum am lucrat împreună și tocmai de aceea am vrut să vă dau cuvântul mai întâi de toate raportorilor din umbră. Bun, în ceea ce privește politica comercială, a cam dispărut încrederea. Și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că această încredere este recreată. Și pentru a obține încredere avem nevoie, pe de o parte, de transparență, transparență vis-a-vis -vis de opinia publică și uh, cred că din ianuarie încoace am făcut pași în direcția aceasta, trebuie să vedem ce anume mai putem îmbunătăți. Trebuie să vedem dacă procesele verbale ale rundelor de negociere sau ne-am asigurat că procesele verbale ale rundelor de negociere, rundelor de negociere sunt publicate și iată, acesta este un pas în direcția transparenței. Numai în ceea ce privește accesul la documente, într-adevăr nu există criterii clare și trebuie să reflectăm la ele. Și după aceea, Gottliebe, spuneai despre cooperarea între diferitele instituții și responsabilitățile diferite în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea actelor legislative. În continuare există, într-adevăr, deficite la nivel legislativ uh, care generează un fel de nesiguranță avem acest acord interinstituțional cu Comisia, pe care l-am putea îmbunătăți și din perspectiva politicilor comerciale, dar nu avem un acord de genul acesta cu Consiliu. Și iată, și subiectul acesta ar trebui să fie pus în discuție. Cu siguranță și din perspectiva comercială reu vom reuși să venim cu sugestii care să genereze mai multă încredere din partea cetățenilor europeni.